Bonjour à tous. Bună ziua tuturor, bună dimineața domnilor și domnilor, dragi colegi. Welcome back. Just for a start. Bun venit pentru început uh, un an nou fericit, la mulți ani, cele mai bune urări și sper că mă și ascultați. Sper ca 2012 să nu fie mai rău decât 2011, dacă se poate mai bun pentru fiecare dintre dumneavoastră și dintre noi. Haideți să începem, pentru că avem destul de mult de lucru. Începem cu adoptarea agendei și mai întâi vă anunț că din motive logistice avem întâlnirea de dimineață în această sală În schimb, de la ora 3 după amiază, ne mutăm în clădirea Paul Henri Spac, sala 1A 002 de la ora 3 după amiază, așadar în uh, sala 1A 002. Thank you. Thank you. So, we are adopting the... Așadar, adoptăm agenda, reamintindu-vă, după cum am anunțat prin e-mail, că punctele de la 12 la 19 pri la descărcare de gestiune pe 2010 au fost anulate. Deci nu le mai avem pe agenda. În al doilea rând, punctul 20 cu privire la situația din Ungaria. Reprezentantul Comisiei va fi un director general doamna Lebai. Apoi punctul 21, Ordinul European de Anchetă. Nu va fi astăzi doar un schimb de păreri, ci și un, o prezentare a proiectului de raport. Deci, dacă toată lumea este de acord, am adoptat agenda și trecem la anunțurile președintului. Mai întâi, vă spunem că Începând cu ianuarie 2012, Comisia Libe are 5 noi membri. Le urăm bun venit așadar domnului Arkadins Bratkovski. Bun venit. De asemenea, domnul Frank Engel, un nou membru al Comisiei Libe, domnul Svetoslav Malinov, bun venit și dumneavoastră, domnului Josef Weidenholler și doamnei Antea McIntyre. Bun venit și dumneavoastră. Ne bucurăm să vă cunoaștem noi, membri ai Comisiei Libe. Un călduros bun venit. Aprobăm acum procesul verbal al întâlnirii sau întâlnirilor pe care le-am avut în mai 2011, septembrie 2011, octombrie 2011 și noiembrie 2011. Deci aprobăm procesele verbale. Și vreau să vă informez că reuniunea constitutivă libe pentru a doua jumătate a mandatului se va ține luni 23 ianuarie, de la ora 5 și un sfert după amiază la 5 45 în clădirea Iosef Andal, sala 4Q1. Reuniunea constitutivă pentru a doua jumătate a mandatului. Sper că și-a notat toată lumea și trecem acum la punctul 4, primul punct de substanță, de pe ordinea zi a acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia cu privire la aplicarea anumitor prevederi din Convenția de pe 29 mai 2000 cu privire la asistența reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene. Raportor este colegul nostru Claude Moraes, dar din păcate nu se simte bine astăzi și e înlocuit pentru prezentare de colegul uh, Enzio, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Enciu, așadar are cuvântul. Încerc să vă transmit mesajul uh, lui Claude. Având în vedere caracterul uh, tot mai internațional al criminalității, asistența reciprocă este esențială pentru a asigura asistența pentru victimele infracțiunilor. Sistemul juridic diferă de la un stat membru la altul și așadar e o nevoie puternică de a avea cooperare. Scopul acestui acord este de a îmbunătăți cooperarea judiciară în materie penală între toate statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia. Consiliul a negociat acest acord de asistență reciprocă cu Norvegia și Islanda prin aplicarea anumitor prevederi conținute în Convenția din anul 2000 cu privire la asistența reciprocă în materie penală și protocolul uh, acestuia din 2001. Cu aceste convenții și cu acest protocol, statele membre s-au angajat să ajute echipele de anchetă, procurorii, autoritățile judecătorești în combaterea infracțiunii internaționale. Convenția din anul 2000 a fost convenită acceptate de toate statele membre și își propune să încurajeze și să modernizeze metodele de cooperare dintre autoritățile polițienești și judecătorești. Protocolul această convenție include condiții suplimentare care se referă la furnizarea de informații bancare. Prevederile Convenției din anul 2000 și al protocolului conținute în acest acord cu Norvegia și Islanda includ prevederi cu privire la audierea martorilor experților și acuzaților prin telefon sau videoconferință, livrări sub control, uh, anchete penale și echipe comune de anchetă. Solicitarea de informații privind tranzacțiile bancare, conturile bancare și urmărirea acestora pentru a combate infracțiunile și în special uh, criminalitatea organizată. În plus, după cum se precizează în acest proiect de raport, se sprijină și dispoziții specifice care permit implicarea Eurojust în orice instanță în care solicitarea este refuzată sau există probleme în executarea unei uh, solicitări. Acest acord a fost deja semnat între Uniunea Europeană și Islanda și Norvegia în anul 2003. Cu toate acestea, procedurile nu au fost finalizate până în momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Ca rezultat, și în conformitate cu noul cadru juridic prevăzut de tratatul de la Lisabona, e nevoie de aprobarea acestui Parlament pentru încheierea acestui acord. După cum sugerează raportul, nu există motive pentru a obiecta la încheierea acestui acord. Acest acord extinde pentru Norvegia și Islanda reguli cu privire la asistența juridică reciprocă deja în vigoare în statele membre din întreaga Uniune Europeană. Acest acord va ajuta Uniunea Europeană să combată infracțiunile transfrontaliere, să încurajeze cooperarea cu două țări care sunt membre ale spațiului Schengen, iar în cazul Islandei se negociază în prezent aderarea la Uniunea Europeană. Ambele țări au standarde bune și experiența de până acum le fac parteneri de încredere din multe puncte de vedere în acest domeniu de securitate, libertate și justiție. Ca rezultat, autorul raportului sprijină pe deplin aprobarea de către Parlament a acestui acord. Pe linia regulii 81 din regulile procedurale, Parlamentul European nu trebuie decât să aprobe acest acord, ceea ce înseamnă că nu pot fi înaintate amendamente de către membri cu privire la conținutul acestui acord în sine. Cu toate acestea, membrii pot să înainteze amendamente cu privire la textul rezoluției legislative care subliniază aprobarea de către Parlament. Termenul limită pentru astfel de amendamente este 20 ianuarie 2012. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Enciu, pentru prezentarea acestui proiect de raport, care a fost pregătit de domnul uh, Claude Moraes. Înțeleg că un reprezentant al Comisiei și al Consiliului, doamna Jessica Helbert Auken, dorește să intervină, să comenteze? Dacă nu, nici uh, Comisia, nici uh, Consiliul, alți membri din sală în legătură cu acest proiect de raport? Dacă nu, vă mulțumim pentru prezentare și vă reamintesc că termenul pentru înaintarea amendamentelor a fost stabilit pentru ziua de 20 ianuarie 2012 la ora 12, la prânz. A reținut toată lumea. Termenul a fost acceptat și trecem mai departe. Punctul următor. Punctul 5, care se referă la aplicarea protecției internaționale sau o cerere de protecție internațională <clears throat> depusă într-un stat membru de către un cetățean al unui stat terț sau un um, apatrid. Raportoare este doamna Cecilia Wikström. Aici e o chestiune foarte importantă. Sunteți conștienți că regulamentul Dublin 2 a fost blocat la Consiliu de mult timp deja, de când Parlamentul European a adoptat în prima lectură acordul în luna mai 2009 și de atunci a fost blocat. Dar ultima președinție, cea poloneză, a adoptat după cum ne reamintim cu toții, inițiativa de deblocare a dosarului. S-a lansat ideea înființării unui dialog interinstituțional Deci s-au făcut anumite progrese și raportarea noastră, doamna Wikström, ne va prezenta etapa în care s-a ajuns și apoi eventual o intervenție din partea Comisiei și a actualei președinții daneze, pentru că Știm că au avut loc discuții la începutul acestui semestru cu președinția daneză în exercițiu, președinția prin rotație care are intenția de a da prioritate pachetului de azil, inclusiv Dublin, pachetul de migrație și anumite aspecte de, legate de drepturi procedurale, de cooperarea judecătorească, cu tot respectul pentru restul activității Comisiei Libe, va fi o sarcină importantă. Deci, doamna Wikström are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să profit de ocazie să urez tuturor colegilor și dumneavoastră, domnule președinte, un an nou 2012 cât mai fericit și plin de succes din toate punctele de vedere. Mă bucur să pot să vă prezint situația în legătură cu regulamentul Dublin 2, deși regret faptul că nu am reușit să ne implicăm în negocieri în cei doi ani de când mă ocup de acest dosar. Haideți să avem uh, speranțe mai ridicate pentru acest an și pentru președinția daneză și că în fine se va ajunge la o soluție rapidă. Nu o să vă spun nicio noutate. Mm, o să încerc să fiu cât mai succintă, nu vreau să vă citesc un întreg roman, deci voi da dovadă de cât mai multă eficiență. Unii poate și aduc aminte că raportul la prima lectură din partea Parlamentului European a fost adoptat în luna mai 2009. De atunci e un nou uh, Parlament și am moștenit de la Jenny Hennis Splashet acest dosar. Am avut o confirmare a votului la Libe în noiembrie 2010 și raportul a fost apoi adoptat în unanimitate de către comisia noastră. Parlamentul a <clears throat> încercat să facă Consiliul să avanseze și acum am impresia că o fac. Președinția poloneză a depus foarte multe eforturi, dând un nou avânt dezbaterii la Consiliu și apreciez foarte mult eforturile lor în această privință. Au făcut și propunerea care ar putea servi drept compromis între Consiliu și Parlament. Propunerea include o evaluare permanentă a sistemelor de azil din toate statele membre, un sistem și un mecanism de pregătire și de alertă rapidă. În conformitate cu propunerea, Biroul de Sprijin pentru Azil ar trebui să aibă un rol central de jucat în acest proces de evaluare. Mecanismul până în prezent nu a fost uh, acceptat la Consiliu, dar am impresia că statele membre în general au o atitudine favorabilă. M-am întâlnit cu raportorii din umbră și am discutat uh, propunerea președinției de multe ori și s-a discutat și grupul de contact interinstituțional pe probleme de azil. Observațiile și propunerile noastre sunt după cum urmează. Monitorizarea nu ar trebui să se realizeze doar în cazul unei presiuni deosebite, ci monitorizarea ar trebui să se efectueze în toate statele membre și cu privire la toate elementele sistemelor de azil care trebuie să fie evaluate. Sistemul poate să aibă lacune chiar dacă nu se confruntă cu o presiune deosebită cum ar fi poziția geografică, cu frontierele externe și așa mai departe, care întotdeauna au stat în centrul sistemului de valoare, dar există mai multe elemente de valoare. Includerea solidarității cu o trimitere fermă la articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie inclusă în uh, acest articol, după părerea noastră. De asemenea, o concentrare pe solidaritate în caz de influx masiv de solicitanți de azil este la fel de pertinent ca și solidaritatea pentru transferurile Dublin, care se referă la un număr relativ redus de cazuri. Introducerea în regulament a unor trimiteri la relocare și la directiva privind protecția temporară sunt, după părerea noastră, de asemenea necesare. Democratic transparency. Cât privește transparența democratică și examinarea democratică, Parlamentul European ar trebui să fie informat uh, de la primul moment. Atunci se emite o avertizare timpurie și asta ar trebui să se întâmplă nu după elaborarea unui uh, plan de criză, așa cum s-a sugerat în președințiile anterioare. Acest lucru este inacceptabil după părerea noastră. În ceea ce privește uh, procesul de evaluare, acestea ar trebui să meargă în paralel cu măsurile de uh, abordare a deficiențelor sistemelor din statele membre. De asemenea, ar trebui să se activeze o perspectivă a drepturilor omului în sistemele de evaluare pentru a evita încălcări ale drepturilor uh, omului uh, cât privește subiecții care solicită azil. Aceste erori sunt probabile dacă sistemele nu funcționează adecvat. Ar trebui de asemenea să reținem uh, că întreaga serie de mecanisme deja uh, funcționează și implementarea uh, regulamentului de la Dublin n-ar trebui să devină mai slabă datorită sistemului de evaluare. Dublin ar trebui să fie un instrument flexibil și să se dea atenție astfel fiecărui caz în parte. În evaluarea de sprijin acordat de statele membre efectuată de uh, comisie, am putea să folosim și uh, datele uh, ONU. Sistemul de evaluare însă, după părerea mea, merge în direcția corectă. Evaluarea continuă a sistemelor de azil ale statelor uh, membre este chiar uh, necesară. Însă trebuie să adresăm o întrebare. Ce se va întâmpla dacă statele membre nu uh, propun un plan preventiv de măsuri? Trebuie să ne asigurăm împotriva acestui fenomen. Regretăm faptul că Consiliul nu a avut o poziție mai fermă cu privire la această uh, situație în raport cu cea de anul trecut. Dorim uh, să uh, vedem dosarul Dublin pe masă înainte să fim de acord acord cu orice. Noi nu avem niciun fel de problemă însă cu vreun acord, uh, suntem deschiși, suntem flexibili uh, și nu mai putem aștepta să se întâmple ceva în legătură cu acest uh, subiect. Sunt chestiuni care sunt uh, importante pentru noi aici, de exemplu definirea familiei, condițiile de detenție și protecția minorilor. Uh, Deja aceste elemente se regăsesc în dosar, însă accentul a uh, căzut mai degrabă pe suspendarea transferurilor și uh, a unor chestiuni similare. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă menționa hotărârea preliminară a Curții Europene de Justiție cu privire la transferul solicitanților de azil în conformitate cu regulamentul Dublin. Salut uh, această hotărâre care spune și citez statele membre sunt obligate să examineze o solicitare de azil dacă transferul uh, spre statul membru responsabil ar uh, expune uh, solicitantul la un risc grav de încălcare a drepturilor fundamentale și închei citatul. Aceasta este o hotărâre recentă, ar trebui să o luăm în considerare la modul foarte serios. Așadar, dragi colegi, Trăim în Europa anului 2012, anul uh, în care ne-am angajat că vom avea un sistem comun pentru solicitanții de azil uh, în funcțiune și până la sfârșitul acestui an. Prin urmare, acesta este momentul să acționăm, acesta este momentul să fim pragmatici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnul președinte, vă mulțumim pentru această prezentare. Vedem acum ce are de spus reprezentantul Comisiei, doamna Stefania Paschetti. Eventual doriți să luați cuvântul pentru a face comentarii imediat, se pare, dar înainte, haideți să dăm cuvântul uh, doamnei Cristina Rapni, uh, reprezentanta Consiliului. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru această prezentare, doamnă Wickstrom. După cum uh, știți, acestea sunt primele zile ale președinției uh, daneze uh, și noi deocamdată de-abia începem activitatea cu privire la acest regulament Dublin. Vom începe prima ședință de lucru săptămâna viitoare, sau de fapt peste două săptămâni, pe 23 ianuarie. Prin urmare, nu pot să vă dau vești în plus față de ceea ce v-a spus de Crăciun președinția poloneză. Pot să repet niște lucruri pe care le știți deja, nu știu însă dacă merită. Dar totuși vreau să vă spun uh, pe scurt că vom continua toată această muncă, vom analiza întregul regulament uh, și ne bucurăm uh, să aflăm că nu există opoziție din partea Comisiei Libe. Știm că există și alte chestiuni în afara acestui articol X, cum a fost numit, și vom încerca să avem o abordare corectă față de acest uh, regulament și să uh, analizăm toate chestiunile care mai trebuie rezolvate. Prin urmare, încercăm să facem uh, totul, însă nu vom reuși dintr-o dată. Oricum, subiectul este o prioritate înaltă pentru noi, cu siguranță vom fi serioși și ambițioși în munca noastră. Câteva comentarii doar în legătură cu hotărârea Curții Europene de Justiție care a parvenit înainte de Crăciun. Evident, ni se transmit niște orientări care pot fi uh, folosite. Vom analiza îndeaproape aceste lucruri și vom vedea ce putem face în acest caz. În ceea ce privește uh, avertizarea timpurie, gestionarea crizelor uh, și așa mai departe, vom continua să ne axăm pe munca făcută anul trecut. Nu vom spune că nu vom schimba niște lucruri, însă aceasta va fi punctul nostru de plecare. Continuăm cu uh, ceea ce s-a făcut până acum. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Comisia încă nu este aici. Din câte înțeleg, doamna Stefania Paschetti, ba nu, tocmai a sosit. Uh, dorește și altcineva din sală să intervină? Doamna Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Wickstrom uh, pentru o explicație completă a ceea ce se întâmplă cu acest dosar. Cred că pentru noi, uh, din această comisie, pentru mulți dintre noi, uh, au existat îngrijorări în legătură cu regulamentul de la Dublin și mare îngrijorare a fost exact această chestiune că oamenii vor fi mutați dintr-o țară în alta, fără ca cazul lor să fie analizat îndeaproape și cu atenție. Prin urmare, amendamentele pe care le-am înaintat au fost uh, utile. Unii spun că uh, și hotărârea cursului Europene de Justiție este foarte importantă aici pentru că sublinează foarte clar faptul că există o anumită responsabilitate să se analizeze fiecare caz în care o persoană ar putea fi transferată uh, primului stat, adică statului de intrare. Trebuie să înțelegem uh, de ce ar trebui să transferăm oamenii uh, dintr-un stat în altul, transferând astfel și costurile. Însă dacă tot se va întâmpla asta, atunci uh, cazul oamenilor cel puțin ar trebui analizat așa cum trebuie. Toate acestea pentru a respecta regulamentele obligațiilor, pentru a respecta obligațiile noastre internaționale. Doamna Wickstrom spunea că um, analizăm uh, mecanismul de evaluare și noi salutăm uh, pașii făcuți uh, de statele membre în a recunoaște că e nevoie de un astfel de sistem pentru a exista o mai bună convergență și pentru a avea standarde de calitate mai bune în toate statele membre. Însă există toate aceste chestiuni problematice, precum problema detenției, și modul în care uh, automat uh, persoanele sunt deținute în uh, statele membre. Deci mai avem lucruri de uh, negociat. Însă, cum uh, spuneam, avem uh, poziții clare aici, pentru că ne interesează o îmbunătățire a calității și a uh, rezultatelor. Nu dorim uh, doar să uh, adăugăm la birocrația uh, existentă, dorim rezultate pozitive și cred că președinția daneză va lucra având toate aceste uh, lucruri uh, în minte, la fel și statele membre atunci când vor negocia. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Lambert, doamna Guillaume. Da, mulțumesc. Așa cum a făcut și Cecilia, aș dori și eu să salut cele realizate în legătură cu acest dosar. Salut și munca uh, Ceciliei. E clar că a lucrat mult în ultimele luni pentru a încerca să uh, pună în discuție mecanismul de uh, suspensie, care este un subiect în sine. Mai există și alte aspecte ale regulamentului de la Dublin, foarte importante și ele. Și aș dori să-i mulțumesc, doamne raportor, că a privit lucrurile într-o manieră generalistă. În ceea ce privește acest mecanism de suspendare și mecanismul de evaluare, e clar că acestea ne ocupă uh, discuțiile. Eu sunt uh, deschis oricum uh, să discut cu uh, Cecilia și aș dori să-i spun că regret această abordare destul de birocratică despre care a vorbit și colega noastră anterior. Mecanismul, până la urmă, se bazează pe o problematică care mie mi se pare excepțională există legături cu uh, fluxuri de imigranți uh, reale sau uh, presupuse. Și e clar că aici trebuie să mai analizăm lucrurile luând în considerare defectele sistemelor de azil naționale. Ar trebui să nu avem neapărat această abordare bazată pe evenimente doar. Vreau să spun că acest uh, dispozitiv uh, um, are la bază o abordare interguvernamentală. Și vis-a-vis de acest uh, subiect, putem să spunem că există o legătură între aceste discuții și discuțiile legate de guvernanța Schengen. Riscurile și îngrijorările pe care le-am putea avea se leagă totuși de evaluarea acestui sistem. Cel de-al treilea punct este următorul. Regret faptul că rolul Parlamentului European este destul de limitat și mi-ar plăcea să ne putem baza și pe această dimensiune. Aș dori să mai spun ceva, completând uh, discuția, și anume blocajul la care am asistat deja de câteva luni uh, trebuie abordat cu pragmatism. Aș dori să spun uh, uh, Ceciliei că acest mecanism are o anumită latură paliativă, însă ar putea să reprezinte o bază pentru uh, soluții. Prin urmare, sper că Cecilia se va descurca să găsească o cale de ieșire în discuția cu celelalte instituții. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Domnul Kirchhoff are cuvântul acum, pentru că am înțeles că doriți să comentați. Da, doream să fac acest lucru, domnule președinte. Mai întâi, dați-mi voi să vă spun că... Uh, am fost pomenit alături de Anthony McIntyre în discuția inițială a dumneavoastră. Pentru că Ni s-a spus uh, mereu că uh, membrii mai în vârstă trebuie să uh, facă loc tinerilor, dar e bine însă să mai fim și noi activi. Eu vreau să spun că întotdeauna sunt de acord cu Cecilia, însă vreau să fac totuși un comentariu și anume mi se pare că trăim o situație tristă și anume că trebuie să avem o poziție în care cei care solicită azil pentru a intra uh, în uh, Uniunea Europeană la prima destinație nu pot uh, uh să considere că vor fi tratați într-o manieră adecvată de un stat membru al Uniunii Europene. Cu siguranță aceasta ar trebui să fie uh, prioritatea noastră vis-a-vis de Dublin, pentru că lucrurile au tot uh, trenat ar trebui să putem obliga statele membre sau măcar să le amintim de faptul că au uh, semnat uh, o convenție în 1951 a Națiunilor Unite cu privire la refugiați. Cu toate, uh, cu toatele aceste state sunt semnatare ale documentelor care au în considerare drepturile fundamentale și drepturile omului. Prin urmare, faptul că trebuie mutat un solicitat de azil dintr-un stat membru al Uniunii Europene într-un alt stat membru al Uniunii Europene pentru a putea uh, să li se ia în considerare așa cum trebuie situația, după părerea mea, este o rușine absolută. Prin urmare, domnule președinte, poziția mea și a grupului meu este că uh, prioritatea rămâne uh, să ne asigurăm că putem să susținem propunerile regulamentului de la Dublin în forma sa inițială pentru a ne asigura că situațiile din statele membre sunt suficient de bune uh, pentru a primi așa cum trebuie toți solicitanții de azil în Uniunea Europeană. Domnul președinte, mulțumim. Doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am reușit să ascult prezentarea doamnei raportor. A trebuit să particip la ședința unei alte comisii. Cred că acest subiect este foarte important pentru că afectează tot uh, pachetul uh, cu privire la azil. E un aspect care are impact asupra tuturor uh, măsurilor pe care le adoptăm. Prin urmare, consider că inițiativa poloneză cu privire la mecanismul de alertă nu este suficientă. Programul experimental al Comisiei Europene de redistribuire a uh, problemei uh, solicitanților de azil uh, și de atribuirea acesteia centrelor de detenție nu este în conformitate cu metoda comunitară cu privire la azil. Solicitanții de azil nu au acum orientările necesare pentru a aborda problema nici statele membre nu uh, au aceste detalii pentru a aborda totul uh, prin metoda comunitară. Deci ce se întâmplă cu uh, refugiații uh, e o rușine. ONG-urile din domeniu solicită închiderea tuturor acestor centre de uh, detenție care se află pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene. Viitorul mecanism de uh, alertă nu poate fi pus la punct până când nu rezolvăm problemele curente care ne afectează de 10-15 ani, timp în care statele membre au uh, neglijat cu totul uh, problema solicitanților de uh, azil. Sunt de acord cu antevorbitorii mei că această inițiativă este mult prea birocratică și că nu atinge problema reală. Și problema reală este una extrem de gravă. Sper că președinția uh, daneză va aborda problema de fond. Și că se va asigura că mecanismul de alertă se bazează pe metoda comunitară și că uh, birourile de azil chiar funcționează și chiar își fac uh, treaba. Mai mult decât atât, în viitor va trebui să abordăm problema mecanismului de solidaritate care s-a regăsit în regulamentul uh, de la Dublin. Adică statul de intrare sau statul de frontieră trebuie să uh, facă dovada solidarității. Una dintre problemele cheie este să existe o filozofie comunitară în spatele acestor uh, idei. Mulțumim, doamna Stefania Paschino. Am înțeles că este aici, nu doamna Paschetti, se corectează domnul președinte. Vă rugăm să prezentați uh, opinia comisiei uh, cu privire la acest dosar care a fost blocat în Consiliu deja de atât de mult uh, timp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, Comisia îi mulțumește președinției daneze pentru intenția de a progresa cu toate aspectele care vizează um, regulamentul Dublin. Credem că a venit momentul să reluăm negocierile de acolo de unde au rămas și sperăm ca în viitor Consiliul să se poată pune de acord asupra unei poziții și să înceapă un dialog tripartit cu Parlamentul. Comisia va continua, bineînțeles, să sprijine atât Consiliul cât și Parlamentul. Oferim așadar întreg sprijinul nostru pentru reluarea negocierilor. Bineînțeles că nu trebuie să reiau acest aspect. În 2011 și 2012 deja um, a venit momentul să luăm acțiune în ceea ce privește acest mecanism. Aș dori să reamintesc pe scurt spusele comisiei în cadrul grupului uh, de lucru pentru azil înainte de Crăciun și anume, bineînțeles, că sprijinim uh, găsirea unui compromis referitor la acest pachet și considerăm că mecanismul de alertă timpurie în cadrul regulamentului Dublin face parte din acest angajament global care poate să fie luat și este foarte important să abordăm cauzele care stau la baza vulnerabilității sistemului de azil din statele membre pentru a putea așadar să împiedicăm eventuale disfuncționalități. După părerea noastră, mecanismul de la Dublin este instrumentul juridic cel mai adecvat. Obiectivul ar trebui să fie acela de a consolida încrederea reciprocă între statele membre și să promoveze un mecanism funcțional de azil. Bineînțeles că nu va rezolva toate problemele cu care ne confruntăm și care ar putea să apară în acest cadru de azil, însă va juca un rol important. Și din această perspectivă, pentru a relua spusele domnului Kirchhoff, bineînțeles aș dori să subliniez faptul că acest lucru nu va ține cont de faptul că Comisia va continua să își pună în aplicare dreptul de a obliga statele membre să pună în aplicare achiul și, dacă e nevoie, să demareze procedura de infringement. Achiul va fi așadar pus în aplicare de uh, toate statele membre și acest mecanism de avertizare timpurie nu afectează această procedură, e vorba doar de uh, un aspect complementar. În al doilea rând, am înțeles că Parlamentul sprijină aici atitudinea Comisiei și anume că acest procede, că această procedură ar trebui să aibă cel puțin o fază obligatorie, deoarece o fază voluntară nu ar aduce plus valoarea pe care o dorim și dorim să ajungem la obiectivele fixate și anume evitarea crizelor. Pentru noi, etapa de gestiune a crizelor ar trebui să fie una obligatorie. Credem că avem nevoie de un cadru coerent de luarea măsurilor. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă că acest proces nu ar trebui să țină cont de dimensiunea sa politică, una extrem de importantă. Iată de ce considerăm că Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie informați, ținuți la curent pentru a putea furniza astfel îndrumare politică. În cele din urmă, ne-am pus de acord cu președinția daneză că acest proces ar trebui să fie complementat, să fie completat cu solidaritate în deosebire acele cazuri uh, extrem de delicate. După cum știți, Comisia a adoptat recent o comunicare referitor la acest subiect și considerăm că ar putea să fie o bună premiză pentru dezvoltarea solidarității. Mulțumim. Mulțumim, spune domnul președinte, acum că am auzit părerea membrilor și a reprezentanților comisiei și înainte ai Consiliului. Doamnă Wikström, aveți cuvântul pentru a conchide. Vă mulțumesc, spune doamna Wikström. Nu cred că am prea multe de spus, cred că suntem cu toții pe aceeași pagină. Doream doar să-mi exprim recunoștința pentru intervențiile făcute și acum ar trebui, într-adevăr, să mergem mai departe cu această inițiativă. Aș dori să-i mulțumesc îndeosebit lui Timothy pentru că ne-am reamintit tuturor că toate statele membre au semnat Convenția de la Geneva din 1950 și um, de asemenea, aș dori să manifest regretul că statele membre nu se ridică la înălțimea obligațiilor pe care și l au asumat semnând respectiva convenție. Calitatea serviciilor furnizate solicitanților de azil trebuie menținută. Suntem cu toții de acord, cred, în această etapă a Uniunii Europene în secolul 21 și acum ar trebui să continuăm deoarece ne apropiem de termenul limită fixat la sfârșitul anului. Mulțumim, mulțumim doamnă Wikström pentru prezentarea situației actuale a acestei uh, probleme extrem de importante care așteptă mult prea mult timp un răspuns din partea Consiliului. Acum trecem la punctul unde pe ordinea de zi este prevăzut uh, un uh, vot electronic și anume vot care este prevăzut la 10 și 10, la 20 de minute de acum și se întâmplă că mulți alți membri și-au, mențin, și-au uh, programat prezența în cadrul unor altor uh, comisii. Iată de ce propun să luăm o pauză de 20 de minute și propun ca cei membri care nu au uh, um, cartela electronică să trimită pe cineva să o obțină pentru ca votul să poată începe la ora stabilită. 20 de minute de pauză. Mulțumim!

Pentru că

Dear colleagues, if I may have Dragi colegi, dacă puteți să fiți atenți, vă rog, e ora 10 și 10. Cred că e foarte important ca atunci când vine vorba de vot să încercăm să respectăm și să ne încadrăm în timp, pentru că, în caz contrar, s-ar putea să survină diverse plângeri din partea membrilor care nu au putut să fie aici din cauza unor angajamente anterioare ale membrilor în cadrul unor altor comisii sau referitor la alte probleme interne. Oricum, suntem pregătiți să începem. Vă reamintesc um, că, este important să aveți cartela de vot electronică. Fiecare trebuie să se asigure că deține această cartelă la el sau ea. Profit de această ocazie, având în vedere că sunt prezenți atât de mulți membri care în această dimineață la ora 9 nu erau aici, pentru a-mi relua angajamentul pentru anul în curs 2012. Vă urez toate cele bune la mulți ani în toate limbile oficiale, oricum ar fi, toate cele bune pentru membrii acestei comisii. Începem așadar cu raportul și anume propunerea de aviz prezentată de doamna Carmen Romero referitor la recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Văd că domnul Chicov dorește să intervină. Pentru a economisi timp, domnule președinte, înainte de a începe votul, Aș dori să retrag amendamentul 68, deoarece era imprecis și aș dori așadar ca acesta să fie retras și să nu se voteze referitor la acesta. Mulțumesc. Ok. Thank you for the... Da, am înțeles. Mulțumim pentru avertisment. Acum, uh, haideți să începem și să procesăm ca de obicei. Amendamentul 16. Cine este în favoare? Împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 17. În favoare? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Amendamentul de compromis 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Unele sunt caduce. Trecem la amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Văd că... O secundă, spune președintele, da? O listă de amendamente, o, întreagă listă de amendamente sunt caduce. Amendamentul 62. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 64. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 23. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. abțineri adoptat. 25. Pentru. Împotrivă. abțineri adoptat. 26. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 68 a fost retras. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Haideți să verificăm. 69 este supus la vot electronic. Deschis. Să vedem. Votul e închis. 20 pentru, 24 împotrivă, respins. 70 pentru. Împotrivă, abțineri. Cred că e pari... Cred că majoritatea este împotrivă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri, respins. 72 retras. 28 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 73 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 31 pentru, Împotriva adoptat. 32 pentru, Împotriva abțineri, adoptat. 75 pentru. Președintele își scuze, 75 pentru. Împotriva abțineri, adoptat. 76 pentru. Împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. O serie sunt caduce, trecem la 35. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, adoptat. 80 pentru, împotrivă, Abținere adoptat. Amendamentul de compromis 5 pentru. Împotrivă adoptat. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 40 este caduc. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 41 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 42 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 43. Pentru. Împotrivă, ado abținere adoptat. Trecem la considerente. 44 pentru, împotrivă, adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 Împo pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abținere, adoptat amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 8 uh, acesta nu e caduc, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 5 pentru, abțineri, E adoptat. Amendul 5 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendul 6 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendul 7 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendul de compromis 7 pentru. Împotrivă. abținere adoptat. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă abținere adoptat. 10. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 47. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 13. Pentru, împotrivă, adoptat. Avem un vot pe părți la amendamentul 49. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă. Am înțeles. Da, haideți să verificăm uh, cea de-a doua parte a acestui amendament 49, nu e clar, verificăm, votul e deschis. Da, da, da, da. Ar, uh, vorbeam și eu răspundeam, da, votul e închis. Domnule președinte, domnule președinte, se pare că aparatul meu nu funcționează. Nu funcționează, spune președintele. Nu, nu merge, nu. Prin urmare, votul dumneavoastră e împotrivă? Cum votați? Este uh, pentru. Deci este 27 pentru, 22 împotrivă, e adoptat așadar. E vorba cea de-a doua parte. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 30, uh, Președintele cere scuze, 50 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 15 pentru, împotrivă, adoptat. 51 pentru, împotrivă, adoptat. Votăm uh, asupra textului în ansamblul său. Votul e electronic, votul deschis, e deschis. Acum e închis. Domnule președinte, v-ați deplasat, v-ați schimbat locul, da, da. Ați reușit? Nu. Se pare că există o mică problemă tehnică. Da, cum funcționează? Să vedem care este rezultatul votului. Votul e închis. 48 pentru, 1 împotrivă. O felicităm pe doamna Romero. Raportul a fost adoptat. Now we have a second vote, I understand. Acum un al doilea vot, dacă am înțeles bine. We're still having a short second vote un al doilea vot privind uh, proiectul de recomandare. Deci votăm proiectul de recomandare privind acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția privind participarea la comitete care ajută Comisia Europeană în exercitarea puterilor executive cu privire la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis Schengen. Raportor este colegul nostru, domnul uh, Timothy Kirkhope. Nu s-au înaintat amendamente, deci votăm mai întâi poziția cu privire. Nu, e doar votul final, Să corectează. Deci votul final uh, electronic începe, se deschide votul. Nu, n-au mai machine. Acum nu funcționează echipamentul meu, spune vorbitorul. Acum funcționează. S-a închis votul. 50 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Mulțumesc. Nu știu cum ați reușit, domnule Kirkop. Thank you. Mulțumesc. Trecem mai departe.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 dragi colegi, Hai. Now, take your seats. Vă rog să luați loc. Întoarceți-vă la locurile dumneavoastră, din nou la muncă. It's 10:30 and S-a făcut 10 și jumătate și de acum trebuie să fim cu ochii pe ceas pentru că după sesiunea de dimineață a Comisiei Liber, vă reamintesc că, din motive logistice, sesiunea de după amiază se va ține în altă parte. The, I say, the rest of the session will... Restul ședinței. Va trebui să fim atenți, avem și ședința coordonatorilor la 12 și jumătate. Deci, trebuie să fim atenți să ne încheiem activitatea la 12 și jumătate fix, să avem și timp pentru coordonator să discutăm niște subiecte importante. Trecem acum la punctul 8, um, Cartea Verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru cetățenii din state terțe care trăiesc în Uniunea Europeană vom asculta o prezentare din partea Comisiei și apoi vom avea un schimb de opinii. Pe 15 noiembrie, Comisia a adoptat o carte verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru cetățenii din state terțe care trăiesc în Uniunea Europeană și vom asculta o prezentare aceste cărți verde din partea doamnei Diana Schmidt, reprezentanta comisiei care are cuvântul. Thank you very much, uh, Chair, for, for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că am dat ocazia să prezint astăzi Cartea Verde a Comisiei cu privire la reintegrarea familiei pentru cetățenii din state terțe care trăiesc în mod legal în Uniunea Europeană. Mai întâi aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la contextul general presupun că știți poate cu toții, există deja reguli comune privind reîntregirea familiei, o directivă adoptată în anul 2003 și care stabilește condiții armonizate în care membrii de familie ai cetățenilor din afara Uniunii Europene cu ședere legală într-un stat membru al Uniunii Europene au permisiunea de a intra și de a-și avea domiciliul în Uniunea Europeană. Această directivă a fost uh, o armonizare într-o prima etapă după cum știți, a fost adoptată cu unanimitate printr-o simplă consultare a Parlamentului European, ceea ce probabil a avut o influență asupra faptului că sunt multe clauze cu caracter opțional în această directivă și când a apărut a fost criticată de unele organizații <clears throat> și de mediul universitar că nu prevede suficientă armonizare în acest domeniu. În anul 2008 Comisia a prezentat un raport uh, cu privire la implementare și a constatat că directiva lasă o prea mare mm, libertate de discreție statelor membre atunci când aplică prevederile opționale, de exemplu, la perioada de așteptare și eventualele măsuri de integrare. Cu toate acestea, Comisia în perioada respectivă nu a prezentat modificări sau nu a hotărât să decidă propunere modificată și a anunțat o carte verde pentru o dezbatere mai largă. Între timp, reîntregirea familiei a urcat pe agenda statelor membre. Unele state membre consideră că ar trebui să înceapă o dezbatere la nivelul Uniunii Europene. Ele acordă o atenție deosebită unor chestiuni concrete, specifice, cum ar fi măsurile de integrare. Există și o tendință în unele state membre de a avea reguli mai stricte în ce privește reîntregirea familiei. Iată de ce Comisia a considerat că a venit momentul să lanseze și să încadreze o dezbatere cu la posibilitatea de a avea o politică mai eficientă în domeniul reîntregirii familiei, fără a duce la o pierdere a importanței asigurării dreptului la viața de familie și la reîntregirea familiei, care se corespundă pe deplin cu ce se prevedea și în Carta Drepturilor Fundamentale. Această carte verde așadar oferă șansa pentru toate părțile interesate să aibă un cuvânt de spus, indiferent dacă e vorba despre eventuale abuzuri sau despre nevoia de a respecta viața de familie și în același timp permite comisiei să o decizie cu privire la măsuri uh, următoare. Ce cuprinde această carte verde? În primul rând e important să subliniem faptul că se referă la membrii de familie de cetățeni din afara Uniunii Europene care uh, sunt uh, rezidenți legali în Uniunea Europeană nu se referă la membrii de familie ai unui cetățean în Uniunea Europene sau uh, cu familie în care există cetățeni din state terțe, după cum știți, pentru cetățenii europeni mobili care vor să reîntâlnească familia cu cetățeni din afara Uniunii Europene. Acest lucru se clarifică în directiva privind libertatea de mișcare 2004-38 cu privire la cetățenii europeni care nu se deplasează și doresc ca familia lor să vină din afara Uniunii Europene în propriul stat membru se reglementează prin dreptul național. În ce privește cifrele, reîntregirea familiei reprezintă o pondere în scădere a migrației legale în 2010. Aceasta a reprezentat cam o treime din toată imigrația înspre Uniunea Europeană. Ponderea este și mai mică atunci când ne gândim doar la cei vizați de directivă de cetățenii din state terțe, ceea ce corespund cam la 500.000 de de migranți în întreaga Uniune Europeană sau 21% din toate permisele care au fost acordate. În ce privește conținutul, anumite chestiuni legate de domeniul de aplicare, de exemplu, cum să se definească cel mai bine migrantul eligibil, dacă dreptul la reîntregire familiei ar trebui să fie extins și altor membri de familie, ce privește Hmm. Dimensiunile problemei reprezentate de căsătoriile aranjate, alte chestiuni legate de reîntregirea familiei, de exemplu în legătură cu măsurile de integrare, chestiuni legate de nevoia de a preciza sau nu, sau garanții care să fie introduse pentru a asigura că astfel de măsuri sunt utilizate în favoarea integrării și nu ca bariere suplimentare în calea exercitării dreptului la reîntregirea familiei. Există și unele chestiuni legate de aspecte procedurale, căi de a combate frauda, căsătoriile de conveniență și taxele care nu sunt reglementate în directiva actuală și, de asemenea, în ce privește aspectele orizontale, mă scuzați, uh, funcționarea clauzelor orizontale, cum ar fi cel mai important interes ale copilului, de care trebuie să se țină cont în examinarea fiecarei solicitări. Consultarea este deschisă până pe 1 martie. Sperăm, desigur, că vom primi multe contribuții. Am primit deja unele contribuții pe care le examinăm și, desigur, Consultarea s-a lansat doar pe 15 noiembrie și mai e deschisă până pe 1 martie, deci mai e destul de mult timp. În ce privește urmările sau consecințele în politică, știți că e ceva cu totul deschis. S-ar putea să nu existe nicio urmare, s-ar putea să existe o modificare a directivei, s-ar putea să vină linii directoare, s-ar putea să fie alte măsuri, deci Există diverse posibilități, comisia este complet deschisă, vrea să vadă ce părere au toți factorii interesați. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Suntem gata acum să auzim comentarii din partea membrilor în legătură cu această carte verde. Începem cu doamna Wikström, dacă dorește, vă rog. Mulțumesc. Credeam că mulți membri o să intervină înaintea mea pentru că am cerut cuvântul doar cu un minut în urmă. E o carte verde extrem de interesantă cu privire la dreptul la reîntregirea familiei pentru cetățenii din state terțe. Am o întrebare generală pe care aș dori să o pun, o chestiune pe care aș dori să o subliniez și aș dori un răspuns cât mai curajos din partea Comisiei. De ce Comisia a optat să prezintă această carte verde tocmai acum? Există o clauză de revizuire care face acest lucru obligatoriu, iar în text văd că vor să inițieze o dezbatere publică acum când avem de-a face un sistem european comun de azil și câteva dosare foarte importante. De ce să le amestecăm acum? De ce a fost ales acest moment? Liniile directoare, în schimb, mi se par interesante. Cea mai mare problemă este aceea cu implementarea acestei directive în diversele state membre. Prevederile sunt, pe părerea mea, prea vagi. Iată de ce liniile directoare ar putea să fie foarte utile pentru a consolida prevederile deja existente un instrument bun pentru statele membre pentru implementarea prevederilor. Dar aș vrea să știu mai multe. De ce s-a ales acest moment? Și dacă hotărâm să adăugăm noi prevederi, mă tem că există riscul să obținem mai puțin decât avem deja în momentul de față și această directivă să devină și mai vagă decât e în momentul actual. Am putea eventual să primim niște detalii suplimentare de la Comisie în acest sens. Președintele, mulțumesc, doamna Ghion. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații în general cu privire la această carte verde care mă duce la cunoștința tuturor părților diverse chestiuni de importanță fundamentală, în ce, fiindcă e vorba de migranți și viața în societate în general în Europa, chestiuni legate de integrarea migranților, unde Cartea Verde spune în special că, până la urmă, această directivă are efectul contrar integrării migranților și am putea încerca eventual să vedem ce ar putea favoriza invers elementul contrar. De asemenea, ce privește chestiunea fraudelor și abuzurilor, alte chestiuni importante Mm, la care nu o să mă refer acum, vreau să spun că regret că nu există în această carte verde sau dacă există, nu e suficient de clar, observații sau sugestii sau întrebări cu privire la chestiunile de locuințe, resurse în statele membre unde există diferențe destul de mari și situații cu mari variații de la un stat membru la altul. Așadar, e vorba de probleme fundamentale legate de integrare și viața în societate. Un al doilea punct, foarte rapid, cred că <clears throat> e vorba de anumite cifre sau interpretări pe care le vedem. Cartea verde permite să spună că e întregirea familiei n-are nimic de a face cu migrația legală. Uh, aceste cifre, după cum s-a precizat, sunt destul de reduse față de imaginea care există în general în legătură cu migranții și chiar dacă probabil aceasta se datorează în măsuri tot mai restrictive în anumite state, cred că se va pune capăt unor imagini care au fost vehiculate. Un al doilea, un al treilea, de fapt, punct se corectează vorbitoarea și se să merg mai repede am văzut în raportul din 2008 la care s-a făcut trimitere din partea reprezentantei Comisiei că există diverse lacune în această directivă și în aplicarea acesteia, în orice caz, o foarte mare libertate de aplicare pentru statele membre, de care s-au și prevalat, de fapt, fără îndoială, din cauza unui grad sau nivel de armonizare prea redus. Și dar problema care se pune este demersul de urmat pe viitor pentru a merge în acest sens și în acest sens aș vrea ulterior să pot să-mi aduc și o contribuție într-un sens care să fie cât mai puțin stigmatizant pentru migranții care solicită această reîntregire legală a familiei și să se meargă spre o dimensiune mai puțin neclară, cu mai puține lacune una în ce privește diverse chestiuni pe care tocmai le-am subliniat. Mulțumesc. Mr. Perker. Mulțumim, domnul Kirchhoff. Aveți cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, consider că e un lucru extrem de încurajator faptul că Comisia a ales acest drum. Știm că există din 2003 această posibilitate. De asemenea, știm că de-a lungul timpului am acumulat experiențe pozitive și care ne lasă, ne permit să tragem niște învățăminte extrem de utile. Iată de ce cred că e posibil la ora actuală să ne imaginăm o elaborare ulterioară pentru mine, familia joacă un rol important la, în stabilitatea societății noastre, joacă un rol important pentru imigranți, e un drept ce face parte din drepturile omului și că legat de familie și de migrație apar probleme pe care trebuie să le abordăm și pe care ar trebui să le depășim. Știm, în primul rând, că între timp o jumătate până la o trăime dintre imigranți uh, recurg la uh, reunificarea familiei dacă ținem cont de faptul că Uniunea Europeană trebuie să practice o politică țintită de imigrație. Știm că aici vom crea deficite. Nu, mai, nu vom mai avea atunci posibilitatea să ne alegem acei imigranți de care are nevoie Uniunea Europeană și care pot să fie într-adevăr integrați atunci când își găsesc un loc de muncă, deoarece pot să fie incluși în societate. În ceea ce privește întrebările individuale, am, le voi aborda foarte succint. De exemplu, dacă se vorbește de familie în esența ei sau familie în sens general. Cred că dacă vorbim de o abordare constructivă, atunci ar trebui să ne concentrăm doar pe esența familiei Cred că în ceea ce privește vârsta, cred că trebuie să ținem cont de o vârstă minimă, deoarece trebuie să acționăm uh, preventiv, uh, trebuie să previnem, să, să prevenim căsătoriile forțate în ceea ce privește clauza facultativă și prevederile acesteia că statele membre au posibilitatea de a merge dincolo de nucleul familial, cred că aici am putea să ne confruntăm cu o serie de probleme dacă permitem această deschidere, deoarece atunci uh, s-ar putea să existe o povară generată pentru acele state membre și să apară o serie de dezechilibre, unele state permițând această deschidere, altele nu și unele vor profita, iar altele se vor confrunta cu probleme dacă va exista migrație în cadrul Uniunii Europene, având în vedere că granițele sunt deschise. Cred că trebuie să procedăm cu prudență aici. Un aspect important reprezintă măsurile pentru integrare. Știm că în anumite regiuni și în anumite țări, atunci când vine vorba de acei migranți înalt calificați, nu există probleme. Uh, nu există probleme nici în ceea ce privește imigranții și nici membrii familiei acestora. Știm însă că în alte domenii există probleme. E vorba de diferențe marcate din punct de vedere cultural. Uneori apar și probleme de natură lingvistică. În Franța vedem vorba că nu sunt problemele lingvistice cele importante, ci problemele culturale, chiar dacă se vorbește aceeași limbă. Există așadar o întreagă pleiadă de probleme cu care ne confruntăm și interesul nostru este stabilitatea societății în Europa. Și trebuie să ținem cont de acest lucru, trebuie să putem oferi asistență uh, imigranților, poate uh, în, coroborat cu o serie de uh, mijloace de asistență socială care să fie așadar în uh, interesele ambelor părți, atât în, în interesul imigranților cât și în interesul cetățenilor Uniunii Europene în ceea ce privește um, comisia, cererii, cererile Comisiei um, uh, de protecție subsidiară, cred că nu, se poate fi, nu poate fi vorba de cineva care cere protecție temporară, iar apoi cere să profite de acest drept de reunificare al familiei. Obiectivul este că cineva care primește protecție temporară, atunci um, să urmărească cât se poate de repede să revină în țara de origine și să poată beneficia în această țară de origine de asistența de care are nevoie în ceea ce privește uh, prevenirea fraudei, cred că trebuie să ținem cont de anumite considerente pentru a clarifica cât se poate uh, de bine identitatea solicitantului și ce formă alegem rămâne să discutăm, nu poate să fie vorba de o încălcare a, a drepturilor omului, însă trebuie să clarificăm identitatea um, și în ceea ce privește reunificarea familiei, acest aspect trebuie să fie uh, posibil să fie pus în aplicare. A saluta acest lucru, deoarece astfel uh, vom priva partidele populiste de posibilitatea de a ridica obiecții. Uh, îi mulțumesc comisiei că a oferit aici posibilitatea de a face propuneri și m-ar bucura dacă unele din aceste inițiative în sensul unor uh, soluții constructive, pragmatice, ar fi într-adevăr puse în aplicare. Mulțumim! Mr. De Jong. Domnul De Jong are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> And... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că doream și eu să mulțumesc uh, Comisiei pentru această carte verde pe care o avem în față. Cred că această carte verde vine într-un moment uh, interesant. De obicei, eu nu mă rușinez să fiu olandez, însă în acest uh, domeniu chiar nu sunt mândru de trecutul olandez. ministrul uh, însărcinat cu imigrația din Olanda încearcă să obțină în Europa restricții uh, suplimentare pentru dreptul de reunificare familială, care până la urmă este un drept al omului. Comisia cred că are o abordare corectă în această carte verde, spunând că, într-adevăr, uh, argumentul drepturilor omului este cel care ar trebui invocat. Eu sunt uh, de acord cu acest uh, uh, aspect, nu doar cu articolul 6 din Cartea Verde. Put pot fi limitate drepturile omului, însă pentru asta e nevoie de argumente serioase chiar și în fața instanțelor, în cazul în care chiar se dorește limitarea lor. Comisia solicită, practic, statelor membre să spună care este experiența lor practică cu abuzul acestor drepturi, cu fraudarea lor. Am putea eventual să purtăm o discuție cu privire la uh, limite, dar până la urmă realitatea este că acesta este un drept al uh, omului. Putem discuta și instrumentul actual și uh, putem spune că uh, deja uh, acest uh, instrument uh, uh, poate restricționează drepturile omului. Uh, ar trebui să facem un uh, exercițiu prin care nu uh, doar să permitem uh, olandezilor să își urmărească scopul, ci și să insistăm pe aceste drepturi care se regăsesc în Carta Drepturilor Fundamentale și în Carta Drepturilor Omului. Aș dori să subliniez două aspecte. Unul se referă la situația femeilor. Acesta este unul dintre domeniile în care cred că directiva actuală lasă prea multă discreție. Dorim ca uh, femeile să fie independente și am dorit uh, asta de ani uh, de zile. Ministrul nostru însăcinat cu migrația dorește să păstreze acest statut al femeilor, însă din perspectiva drepturilor omului e chiar uh, un aspect negativ să uh, ne îndulcim regulile cu privire la violența domestică, să spunem, sau reunificare. La un moment dat uh, vorbeam despre un permis de doar un an care ar fi fost suficient să permită femeilor să se alăture soților lor și apoi să devină și ele independente. Un alt aspect care intervine în discuție este uh, cel al taxelor care trebuie plătite. Uh, și administrația olandeză tocmai a fost condamnată de Curtea Europeană de la uh, Strasburg și Comisia Europeană susține această decizie pentru că percepe taxe foarte ridicate dacă uh, se dorește obținerea unui permis de reședință pe baza reunificării familiale. E un subiect de actualitate și am dat uh, aceste exemple pentru a spune că dacă facem ceva în viitor, atunci n-ar trebui să mergem în direcția uh, uh, constrângerilor, ci în direcția protejării uh, drepturilor omului și a valorilor fundamentale. Comisia adaugă și cifre uh, în ceea ce privește imigrația și uh, se exprimă spunând cumva că teoretic imigrația a sporit. Acest lucru nu este uh, relevant dacă vorbim despre reunificarea familială. Până la urmă vorbim despre drepturile omului, nu despre gestionarea fluxurilor uh, migratorii. Până la urmă trebuie să se găsească o metodă prin care să se determine altfel nivelul imigrației. Trebuie să fim însă atenți la faptul că climatul politic uh, în țări precum a mea nu este uh, neapărat unul potrivit, uh, însă ar fi util să avem niște orientări. Cu toate acestea trebuie să procedem pas cu pas și ceea ce doream să subliniez de fapt este că uh, Uh, faptul că vorbim uh, deja despre o carte verde și despre posibile orientări în viitor uh, nu reduce importanța rolului Comisiei de a supraveghea ce se întâmplă în acest moment cu punerea în aplicare a directivelor în vigoare. Și sper că Comisia va putea să-mi dea asigurări că va începe proceduri de încălcare împotriva statelor care uh, încalcă acum uh, directivele pentru a nu ajunge neapărat uh, întotdeauna la Curtea Europeană de Strasbourg pentru obținerea de daune. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Inveld, are cuvântul, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegul din spatele sălii a cerut să intervină înaintea mea. Domnul Elster, aveți cuvântul? Mulțumesc. Domnule președinte, niciun stat membru nu a spus că uh, nu există suficientă imigrație. Dacă ne gândim puțin la Cartea Verde, s-ar părea că măsurile sunt aplicate diferit în locuri uh, diferite, că există proceduri diferite în statele membre. Așadar, uh, Uh, se îndeplinesc doar nevoile acelor state. Uh, Olanda a spus uh, că dorește să extindă posibilitățile pentru migranții care nu au prea multe oportunități, care nu au reușit să-și găsească fericirea în uh, Olanda, unde se află în prezent, ci care, din contră, sunt o povară pentru stat. Și prima întrebare uh, pe care vreau să o adresez este de ce avem această carte verde până la urmă și apoi de ce nu se face deloc uh, referire la interesele cetățenilor statelor noastre. Nouă nu ni se cere opinia ca cetățeni, doar auzim din partea Comisiei comisiei uh, uh, ce auzim, la fel auzim și din partea actorilor interesați, uh, însă toate aceste lucruri poate nu sunt adevărate. Nu se face trimitere la nevoia de uh, a face apel la rădăcinile europene uh, pe care uh, le urmează uh, imigranții. Având în vedere întrebările adresate, practic nu avem cum să discutăm efectele negative ale imigrației. Și apoi uh, apare și uh, problema suprapopulării, problema mediului, problema amprentei noastre ecologice, problema alienării, a problemelor uh, alimentare, a sistemelor sociale ale statelor membre nu discutăm problemele fiscale ale acestor state. Și ca răspuns la ceea ce spunea domnul De Jong, dreptul la o viață de familie nu înseamnă neapărat că viața de familie trebuie uh, desfășurată într-un stat membru al Uniunii Europene. Viața de familie poate să se desfășoare în statul de origine al persoanei vizate. Mulțumesc! Presidente, eu tenho uma pergunta bastante Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare specifică cu privire la cele pe care le-am auzit din partea uh, Comisiei, chestiune care a fost uh, repetată de către colegi în dezbatere, uh, și anume uh, practicile uh, frauduloase și căsătorile de conveniență. Acestea aruncă o umbră uh, asupra întregii dezbateri și uh, permite unora să reducă importanța acestui uh, fenomen uh, care până la urmă ține de drepturile omului. Există în ce măsură există uh, statistici uh, pe care ne putem baza? Câte căsătorii de conveniență uh, există? S-ar putea să existe uh, căsătorii de conveniență, uh, spunem adesea, s-ar putea să existe exploatare, însă aș dori să știu cât de răspândit este acest fenomen. Cred că modul în care uh, subiectul uh, e reluat în dezbaterea publică este uh, unul disproporționat. De exemplu, în țara mea, în Portugalia, uh, unde numărul căsătorilor mixte între portughezi și imigranți uh, a sporit în ultimii ani, uh, fapt uh, perfect normal pentru că oamenii trăiesc unii alături de ceilalți în societate. Ei bine, aceste căsătorii sunt date ca exemplu de coexistență pașnică. Unii cred însă că unele dintre acestea ar putea fi căsătorii de conveniență. Așadar, există anumită presiune asupra acestor familii mixte, doar pentru că uh, unii fac acuze uh, cu privire la căsătorii uh, de conveniență. E clar însă că acest tip de căsătorii adesea dau naștere la dubii. que não é aquela que permitem os casamentos de conveniência, que apesar de tudo... Să presupunem că există un acord cu Camera de Comerț din Ucraina sau din Kazakhstan și în cele din urmă persoana respectivă ajunge în Portugalia. Da, într-adevăr, poate că se întâmplă, însă nu toate din aceste căsătorii sunt căsătorii de conveniență. Nu vreau să contest faptul că nu există căsătorii de, co- de conveniență, însă doar vreau să ridic încă o dată întrebarea dacă această practică e într-adevăr chiar atât de răspândită pentru ca uh, să genereze o excepție atât de semnificativă. Sau poate că noi reacționăm în mod disproporționat în fața acesteia. Deoarece uneori acest lucru are un efect negativ asupra um, reunificării familiei, lucru care mie mi se pare unul pozitiv majoritatea doresc ca aceste comunități de imigranți să se integreze bine în țările unde uh, se află. Există, da, într-adevăr, pe de altă parte, cazuri uh, de fraudare care sunt extrem de periculoase. Iată de ce aș dori să știu dacă există acest tip de statistici și dacă aceste statistici sunt fiabile și dacă uh, există pornind pe baza acestora putem uh, evalua dacă există sau nu pericolul de care vorbim. Dacă într-adevăr avem dreptul să vorbim de xenofobie, de extremism, uh, atunci deplasăm discuția în altă direcție. Nu mai vorbim de reunificarea familiei. Nici nu știu dacă este o discuție bazată pe fapte reale. Nu știu cum stă situația. Da, mulțumesc. Mai întâi aș dori să repet și eu întrebarea cheie adresată doamna Wickstrom și anume ce a declanșat această dezbatere, ce a făcut, ce a făcut-o pe comisie să uh, lanseze consultări, pentru că dacă uh, sistemul uh, nu este unul cu defecte, de ce să îl uh, reparăm? Deci, până la urmă, ce a declanșat această dezbatere? Pentru că dezbaterea nu se va lega uh, de reunificare familială, ci de imigrație în general. Acest lucru este evident. Prin urmare, Aș ruga Comisia să fie foarte atentă cu modul în care continuă acest, acest demers uh, și o rog să nu ia măsuri decât dacă acest lucru este absolut necesar. Uh, sunt de acord cu tot ceea ce a spus domnul De Jong și aș dori să uh, adaug următoarele. Cam mulți dintre dumneavoastră primesc multe e mail din uh, partea cetățenilor care se află într-o situație foarte dificilă pentru că au întâlnit pe cineva, s-au îndrăgostit, uh, adesea au uh, și copii cu respectiva persoană și e imposibil pentru ei să aibă o viață de familie normală. Acest lucru este valabil poate pentru multe state, dar cel puțin pentru statul meu clar așa stau lucrurile. cred că există și uh, un uh, curent uh, secundar în această uh, discuție. Pentru că dacă am vorbit despre cetățenii americani, să spunem, uh, clar nu am purta uh, o astfel de dezbatere. Aș dori să răspund colegului uh, olandez. Uh, care uh, vorbea despre alienare culturală, dacă bine am înțeles uh, lucrurile. Ei bine, acesta este și sentimentul pe care îl am eu când ascult mesajele partidului dumneavoastră. Spuneți că aceste persoane sunt o povară pentru societate, dar ce se întâmplă cu drepturile omului atunci? Care e situația cu dreptul uh, fundamental al omului de a-și întemeia o familie? Și aș conchide cu o remarcă mai filozofică spunând, haideți să zicem că Statele Unite acum 100 de ani ar fi avut aceeași atitudine pe care o are Europa astăzi. Ei bine, atunci America nu ar fi superputerea care este astăzi și noi în Europa n-ar trebui să uităm acest lucru. Domnul președinte, mulțumim. Domnul Bronx are cuvântul. Mulțumesc. Întreaga carte verde analizează situația imigrației spre Europa și uh, separarea uh, familiilor, uh, fapt care se întâmplă cu cetățenii statelor terțe și Europa trebuie să rezolve acum problemele. Acest lucru nu s-au întâmplat pur și simplu, ci au fost urmarea deciziei conștiente de a imigra și oamenii odată ce iau decizii conștiente trebuie să-și asume consecințele deciziilor lor. Uh, Europa a permis uh, uh, multor oameni să vină în Europa din lumea a treia și decizia a fost să se primească o persoană, dar după aceea a trebuit luată decizia să se accepte și familia respectivei persoane. Unii uh, spun uh, că uh, o treime sau jumătate din uh, migrația um, legală este reprezentată de uh, aceste persoane, dar nimeni nu ia în considerare copiii care se nasc după ce familia se reîntregește. Europenii au uh, descoperit uh, consumerismul, uh, contracepția și practic au cam uitat să facă copii spre deosebire de imigranți. Imigranții din state terțe atunci când ajung în Europa aduc lumea a treia cu ei. Eu uh, susțin uh, o echilibrare a um, unificării familiale, însă reușim acest lucru uh, odată ce imigrantul își termină activitatea în Uniunea Europeană și merge acasă să se întâlnească cu familia sa. Uh, practic, concluziile ar fi uh, că dorim uh, din ce în ce mai mult imigranți, chiar dacă nici măcar ne-am pus această problemă. Clasa politică dorește să predea frâiele puteri în mâinile celor care doresc să colonizeze această Europa. Domn președinte, verzii cuvântul acum. Doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a început aceste dezbatere, a spus foarte clar care este uh, domeniul de aplicare al acestei carți uh, verzi vis a -vis de uh, existența uh, directivei. Și a subliniat că ceea ce ne interesează acum este directiva, nu problema imigrației în general. Avem uh, alte ocazii să ne interesăm de acest uh, subiect, avem alte măsuri ale Comisiei cu privire la imigrație, avem alte dosare pe masă, uh, avem... Uh, ocazie așadar să discutăm acel subiect. Dar acum vorbim despre reunificare uh, familială, nu uh, repatrierea familiilor. Până la urmă analizăm un drept uh, exercitat de uh, mai mulți uh, uh, imigranți, nu doar de uh, europenii care se mută în alte state și doresc să-și ia familia cu ei. Însă, întrebarea este, tratăm oamenii în mod uh, echitabil? Uh, uh, oare acordăm altora drepturile pe care le-am dorit noi atunci când am plecat într-un alt stat și ne-am dorit ca familia să ne urmeze? Oare ne gândim la copii, la cei sub 18 ani, nu sub 12 ani, așa cum se întâmplă în anumite state membre? Clar e că avem de-a face cu niște consultări în derulare. Prin urmare, cred că aceasta este o ocazie valoroasă ca statele membre care au uh, preocupări în legătură cu anumite subiecte uh, ridicate în discuție de anumiți vorbitori, să pună pe masă aceste probleme împreună cu cifrele care le însoțesc, uh, precum, asta mai degrabă decât să facă presupuneri. În asemenea dezbateri, dar și în altele, statele membre vor vorbi despre costuri, despre presiuni, dar atunci când solicit statelor cifre pentru a-și susține uh, argumentele, se pare că cifrele lipsesc. Prin urmare, procesul de consultare este un aspect uh, util pentru uh, statele membre și pentru alții care au îngrijorări. Dacă oamenii doresc să se asigure că cetățenii au ceva de spus atunci și că uh, ei se vor implica, atunci uh, Uh, e clar că există oportunitate și pentru noi să implicăm uh, opinia uh, publică. Anumiți uh, eurodeputați se pare că sunt foarte uh, preocupați să facă acest lucru. Cât privește alte chestiuni care au fost ridicate în legătură cu uh, imigrarea, există și o directivă cu privire, recunoaște, cu privire Uh, la recunoașterea calificărilor uh, profesionale. Uh, statele membre trebuie să vadă exact care le vor fi măsurile de integrare. Noi am solicitat un set de măsuri în ceea ce privește accesul la cursuri de limbă, să spunem, pentru anumite grupuri de indivizi. Ori statele membre nu au dorit să facă progrese aici. Prin urmare, dezbaterea este destul de sterilă cu statele membre atunci când vine vorba despre imigrație. Deci eh, trebuie să ne gândim la un plan de acțiune, la finanțare, să vedem exact cum ar putea fi folosiți eh, banii într-o manieră pozitivă pe un drum cu dublu sens, pentru că spunem că uh, imigrația exact asta este. S-au spus tot fel de lucruri în această uh, discuție. Uh, și au fost surprinse să asculte câteva uh, dintre comentarii, pentru că mă gândesc că probabil uh, aceste persoane uh, nu sunt atât de atașate de ideea de familie. Trebuie să ne gândim cum definim însă familia, e încă un subiect de dezbatere, însă mi se pare destul de bizar că Uniunea Europeană spune cumva că reunificarea familială e ceva ce se aplică doar anumitor cetățeni. că vorbim despre confesiune sau uh, culoare uh, a pielii, până la urmă uh, acesta este un drept al omului, indiferent cine ai fi. Cam asta ar trebui să discutăm aici și din perspectiva stabilității și a investiției în, propriile noastre, în propriul nostru viitor la nivel global. Nu vreau însă să intru într-o dezbatere legată de imigrație în general, vorbim despre reunificare familială și uh, sunt interesată să văd care va fi rezultatul consultărilor. Pentru că cu siguranță vom primi mai mult uh, decât uh, cifre și fapte. Trebuie să vedem exact ce trebuie uh, schimbat, ce se întâmplă cu directiva în raport cu alte măsuri și apoi să vedem cum exact este implementată această directivă. Domn președinte, mulțumim, doamna Lambert, mulțumim tuturor membrilor care au luat parte la această discuție pe marginea um, cărții vers prezentate de comisie. Acum, um, pentru comentarii finale, haideți să vedem care este reacția uh, reprezentantei comisiei, doamna Smith. Thank you very much. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste reacții și comentarii inițiale. Am să încerc să răspund la unele din uh, întrebări. În primul rând, în ceea ce privește defalcarea, nu există o clauză de verificare care ne obligă să pregătim, să pre- să prezentăm această carte verde acum. Am pregătit un uh, raport pe care l-am prezentat în 2008. E din nou legat de programare. Am uh, observat că există o serie de probleme și când am prezentat acest raport de punere în aplicare în 2008, ne-am dat seama că era bine să organizăm o consultare înainte de a continua, deoarece, după cum uh, spunea doamna Wikström, trebuie să procedăm cu prudență în acest domeniu și uh, în procedura ulterioară de uh, analiză. De ce acum? Există o dezbatere care se poartă în diverse state membre și, de asemenea, se poartă o dezbatere în jurul unei potențiale modificări a directivei. Consil, consil, comisia consideră așadar că este momentul potrivit să purtăm o dezbatere care să explice ce anume conține directiva și care ar putea să fie problemele. De asemenea, în ceea ce privește acele căsătorii de conveniență, directiva prevede posibilitatea de a organiza inspecții, investigări și așa mai departe. Problema numărului abuzurilor sau numărului căsătorilor de conveniență este foarte, foarte greu acolo să obținem date concrete. Iată de ce, în cadrul acestui proces de, consultări, de consultare, cerem mai multe informații referitor la acest subiect concret. Pot să vă informez de asemenea că rețeaua europeană de imigrare pregătește un, un studiu referitor la reunificarea familiei. Sperăm că vom primi mai multe informații pe parcursul acestui an în urma acestui studiu. Cred, este, cred așadar că este foarte important să explicăm care este strategia la nivel european și care ar putea să fie problemele modific- probleme care vizează fie modificarea linilor directoare sau pune în aplicarea directivei în sine. Este așadar importantă, acest lucru a fost scos în evidență și aici, Comisia a prezentat un proiect referitor la integrare în iulie 2011. Avem, bineînțeles, și Fondul European de Integrare pentru a sprijini măsurile din statele membre care să vină în întâmpinarea integrării, cred că cursurile de limbă și uh, posibilitatea de a încuraja învățarea uh, limbii statului respectiv joacă un rol foarte important. S-au ridicat și alte probleme, precum um, um, precum locuințele și alte probleme care sunt considerate importante. Ținem cont și de problemele ridicate de cetățenii europeni, probleme care nu au fost abordate concret în Carta Verde. Recent, uh, Curtea de Justiție s-a uh, pronunțat vis-a-vis -vis de uh, aspecte referitoare la reunificarea familiei. Cred că am reușit să răspund cât de cât la întrebările care au fost ridicate. Mulțumim Comisiei pentru prezentare, dar într-adevăr vom organiza o ședință ulterioară referitoare la acest subiect. Comisia Libe a decis să organizeze această ședință. Va exista, sunt convins, o dată ulterioară la care vom putea continua discuția, văd că ai ridicat mâna, e suficient. Ai dorit să spui ceva? Da. Comisia mi-a răspuns la întrebarea referitoare la uh, căsătorile de conveniență. Dacă acestea sunt atât de răspândite încât să justifice acest tip de dezbatere pe care o purtăm la ora actuală, care merge oarecum înapoi din punctul meu de vedere. Cred că răspunsul dumneavoastră a fost că da, la ora actuală uh, se analizează căsătoriile de conveniență, însă nu știm cât de răspândit este acest fenomen. Știu că în țara mea, de exemplu, se poartă la orectoară investigații care au un caracter extrem de abuziv. Ofițerii apar în casele oamenilor, le solicită să vadă, să le controleze dulapurile, pozele din vacanță, le invadează viața privată pentru a se asigura că o căsătorie este o căsătorie adevărată sau una de conveniență. Eu întreb dacă într-adevăr există acest tip de fraudă și este atât de răspândit încât să se justifice acest tip de investigație, care nu e doar abuzivă, dar creează o presiune, din punct de vedere al societății, asupra căsătoriilor reale. Um, pentru că nu poți crea o companie Uh, pentru că există, pe de-o parte, posibilitatea de a crea o companie falsă și astfel să aduci uh, nenumărați imigranți în țară, care este o, un alt form, o altă formă de fraudă. Cu alte cuvinte, dacă nu știm care este realitatea vis-a-vis de frauda în căsătorie, de ce continuăm să vorbim despre acest subiect și de ce continuăm uh, astfel punând, uh, de fapt, presiunea asupra celorlalte 99% de tipuri de, de căsătorii? De ce nu ne concentrăm asupra adevăratului tip de fraudă? Aceasta era întrebarea mea. Eu mă întreb dacă într-adevăr există o realitate care să justifice acest lucru. Văd, spune președinte, că există suficiente temeri pentru a continua această discuție. Suntem uh, deschiși, așadar, să votăm la, referitor la întrebări orale la o dată ulterioară, în luna ianuarie. Oricum, uh, Subiectul a fost lămurit, uh, dar poate, doamnă Schmidt, uh, ați dori să reacționați foarte pe scurt. Vă mulțumesc. Da, e foarte greu să răspund, având în vedere cele ce am încercat să explic, pentru că la ora actuală nu deținem datele necesare. E greu, prin urmare, să afirmăm că există într-adevăr o mare problemă reprezentată de abuzuri și căsătorile de conveniență. Uh, Uh, când am întrebat statele membre, deoarece trebuie să primim informația de undeva, nu o primim. Iată de ce încercăm, uh, insistăm să uh, punem o întrebare, cred că există chiar două întrebări referitoare la acest subiect, pentru a dobândi astfel mai multe informații din partea statelor, membri, de statelor membre. Iată de ce am, încercat, am decis să demarăm acest studiu al rețelei europene de imigrație pentru a dobândi o imagine mai clară asupra situației. Trecem mai departe la uh, punctul 9 de pe ordinea de zi. Vorbim de statisticile europene vis-a-vis -vis de securitatea față de criminalitatea. Raportor este domnul Kirchhoff, vorbește de propunerea de regulament referitoare la statisticile europene, europene de securitate față de criminalitate, care furnizează date bazate pe um, studii realizate în statele membre. Comisia Let's try, let's try our best to help out. Să încercăm să facem așadar uh, tot posibil pentru a gestiona cât mai bine acest punct de pe ordinea de zi. Let's try to keep silence while leaving the room. Să încercăm să părăsim sala în liniște pentru a putea continua. După cum uh, vă spuneam, Comisia ne va furniza astăzi mai multe informații referitor la propunerea lor. Poate și Consiliul va dori să ia cuvântul, însă înainte de schimbul de opinii între membri să vedem ce are de spus domnul Kirkop. Vă mulțumesc, domnule președinte, din punct de vedere al uh, statisticilor suntem ceva mai puțin numeroși astăzi decât în urmă cu 10 minute. Sper însă că cei care au decis să rămână în continuare la această ședință acestora li se va părea foarte interesant acest subiect. Am să încerc să fiu foarte succint, deoarece acest raport este încă într-o fază timpurie. Prin urmare, e vorba de un uh, domeniu unde salutăm contribuții ulterioare. Bineînțeles, obiectivul uh, acestui raport este să creeze un fel de cadru comun pentru elaborarea de statistici europene în ceea ce privește securitatea față de criminalitate. Și, într-un fel, se încearcă standardizarea procesului de colectare, procesare, criterii de calitate, raportarea termenilor limite, uh, din partea statelor membre în ceea ce privește criminalitatea și securitatea. Acest lucru se bazează pe uh, sondaje personale realizate în gospodării. Propunerea urmărește să ca statele membre să colecteze aceste date folosind uh, cadre de șantionare proprii uh, și recurgând la practicile naționale deja stabilite. Aceste statistici sunt colectate în mod informal, sunt uh, publicate de-a lungul ultimilor ani. Uniunea Europeană, după cum știm, gestionează 27 de sisteme juridice diferite, lucru care uh, nu ușurează întotdeauna compararea acestui tip de date. Iată de ce e greu uneori să um, se facă anumite uh, pronunțări. În 2013 uh, se va realiza un sondaj la nivel european care se va concentra asupra victimelor și asupra sentimentelor cetățenilor vis-a-vis -vis de securitatea lor. Cred că vor exista o serie de probleme um, aici în realizarea acestui obiectiv. Bugetul propus este de 12 milioane de euro. Există așadar și o problemă bugetară pe care va trebui să o discutăm. Problemele evidente sunt, în primul rând, dacă aceste măsuri sunt necesare sau nu, dacă acest lucru va aduce plus valoare la munca care se desfășoară deja în statele naționale și, de asemenea, trebuie să luăm în considerare dacă această colectare standardizată a datelor, având în vedere sistemele penale, dacă um, acestea ar putea să fie eficace. Știm că infracțiunile grave diferă de la stat la stat și fiecare stat decide să aloce, uh, conform unor criterii specifice, prioritate unui tip de infracțiune sau altuia. și natura acestui subiect este una subiectivă. Vor, e vorba de statistici care se vor baza pe sentimentele cetățenilor. Trebuie să recunosc că am fost uh, răspunzător în mod parțial uh, pentru Regatul Unit în colectarea acestor date în urmă cu câțiva ani. Bineînțeles că politicienii din uh, fiecare țară vor uh, spune că uh, sentimentele vis-a-vis -vis de criminalitate uh, diferă de însăși statisticile vis-a-vis -vis de criminalitate. Oamenii au o reticență în fața criminalității pe care o menționează, iar uh, atunci când vorbești de cum dorești să gestionezi sau să elimini criminalitatea. Ținând cont în aceste statistici așadar de însăși realitatea criminalității poate să fie destul de greu. E un subiect destul de interesant. Ar trebui să facem acest lucru. E important să ținem cont de sentimentele cetățenilor uh, noștri. Nu facem uh, suficient de mult acest lucru. Aș dori să aud părerile colegilor mei vis-a-vis -vis de acest subiect. Următoarea mea mișcare va fi să organizez o întâlnire a raportărilor din umbră, unde sper să abordăm nu doar subiectele generale pe care le-am prezentat acum, dar și să intrăm în uh, chestiune de detaliu pentru a vedea dacă putem fi pragmatici, dacă putem avansa și să ajungem la un rezultat care să fie atât în favoarea noastră cât și în favoarea tuturor cetățenilor pe care îi reprezentăm. Vă mulțumim, domnule președinte, mulțumim, domnule Chico. Comisia are cuvântul. Comisia reprezentată de domnul Jean-Louis Merci. Jean-Louis Merci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Coleg, Mr. Merci, îl înlocuiesc pe colegul meu care are o problemă astăzi. Vă mulțumesc pentru orele de bun venit. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a explica această propunere, caracterul ei. După cum știți, probabil, statistica în legătură cu infracțiunile și victimele sau victimizarea diferă în toate statele membre. Există diverse statistici cu privire la diverse infracțiuni în unele cazuri chiar de secole există astfel de statistici, dar pe plan european s-a recunoscut faptul că există lipsă de informații comparabile. Și Consiliul European și programul de la Haga au recunoscut acest lucru, unde Comisiei s-a cerut să rectifice această stare de fapt, realizând statistici care să dea posibilitatea de a avea o imagine cuprinzătoare pe baze comparabile de atunci am lucrat uh, în colaborare cu Sistemul Statistic European, organizație care constă din Biroul Statistic al Comisiei, Eurostat, împreună cu birourile statistice din statele membre. Acești experți naționali dau Comisiei date din surse naționale, rapoarte de poliție, hotărâri judecătorești, surse publice. După cum a subliniat domnul Kirchhoff, există diverse limite pentru aceste informații în ce privește comparabilitatea și probabil că vă dați seama că există sisteme diferite, diverse încadrări ale diverselor infracțiuni. Planul de acțiune al Comisiei pentru a implementa programul de la Haga a inclus diverse eforturi metodologice pentru a îmbunătăți caracterul comparabil al datelor existente, dar în programul de la Stockholm din 2010, care a înlocuit programul de la Haga, s-a subliniat din nou că încă e foarte dificil să ai o imagine reală a infracțiunilor în Europa în general. Există limite foarte clare în ce privește informațiile administrative care reprezintă baza ce avem în prezent. Și pe lângă aceste probleme, informațiile disponibile conțin puține date legate de victimele infracțiunilor. Se cunosc mult mai multe despre infracțiuni și infractori și mai puține despre victime. Și având în vedere importanța tot mai mare care e dată situației victimelor, e o lacună gravă. În mai multe state membre această problemă a fost contracarată prin anchete legate de victime, de siguranță, de securitate, terminologia diferă de la o seară la alta aceste anchete implică mm, intervievarea persoanelor, contactarea lor, apoi discuții care au loc uh, la ei acasă, li se pune întrebări dacă au fost victime ale infracțiunilor, li se cer informații despre acele infracțiuni. Se dă și posibilitatea să evalueze care este cifra ascunsă infracțiunilor, cele care nu sunt uh, relatate poliției. În 10 state membre estimăm se fac astfel de anchete deja în mod uh, regulat, inclusiv Regatul Unit, Franța, <clears throat> Suedia, Finlanda, Danemarca, țările de jos. În afara Uniunii Europene există anchete similare în alte state, în multe state cum ar fi SUA și Australia. S-au făcut tentative în trecut de a compara rezultatele diverselor anchete din diverse țări. Dar experiența a demonstrat că dacă anchetele n-au fost uh, proiectate cu acest scop precis, e aproape imposibil să faci orice studiu bazat pe compararea informațiilor din cauza faptului că întrebările care au fost adresate diferă, chiar dacă diferă ușor, afectează rezultatele și perioada de timp acoperită s-ar putea să fie diferită. Deci, dacă nu s-a planificat de la bun început rezultatele diverselor anchete să fie comparate, e imposibil ca acest lucru să se facă în mod solid. Iată ce propunerea este să existe o anchetă europeană bazată în linii mari pe principiile de la baza actorilor anchete. Există un proces de consultare în derulare de cel puțin 5 ani. Ministerele de Justiție și de Interne din statele membre și-au exprimat poziția cu privire la conținutul chestionarelor printr-un grup de experți convocat de comisie. Aspectele tehnice ale anchetei urmează liniile directoare din manualul ONU privind anchetele legate de victime, publicat în 2010, și modelul propus a fost testat cu succes în diverse exerciții pilot uh, efectuate cu finanțare uh, europeană în 16 state membre. Anul trecut, șefii birourilor statistice naționale au fost consultați formal și și-au dat acordul. E un element foarte important pentru că, după cum spune și domnul Carcop, activitatea de efectuare a anchetei ar fi responsabilitatea oficiilor naționale de statistică rolul Comisiei și al uh, Eurostat, care este bine definită în achetele existente în diverse alte domenii, implică coordonarea exercițiului, primirea datelor de la birourile naționale de statistică, publicarea lor în uh, termenele convenite. Planificarea actuală este să se realizeze anul viitor, 2013, datele furnizate până în 2014 și apoi publicate în 2015, sub formă macrodate, fișiere individuale cu caracter anonim, care să respecte toate măsurile de securitate din regulamentul 223 din 2009. Anchetele statistice uh, costă mulți bani în implementarea, de ce s-a acordat o atenție deosebită pentru a asigura disponibilitatea finanțării necesare. Toate birourile statistice au trebuit să estimeze costurile pe baza dimensiunii eșantianelor precizate în proiectul de regulament. Costul reprezintă puțin peste 12 milioane de euro și proiectul de regulament prevede că 90% vor fi acoperite din fonduri europene prevederile necesare au fost date pentru a da birourile naționale din statele membre în bugetul din 2012 în ipoteza că acest regulament este aprobat. Pentru statele membre care nu au astfel de anchete în prezent, care reprezintă cam două treimi cele 27, asta reprezintă o ocazie să obțină informații care nu sunt disponibile acum privind victimizarea pe care o, fac, o face infracțiunea Având în vedere criza economică, consecințele extrem de severe în sectorul public, există o mică probabilitate ca majoritatea statelor membre să poată să dezvolte un astfel de instrument statistic important fără asistența europeană. Propunerea oferă și o garanție că informațiile colectate vor putea fi comparabile cu cele din celelalte state membre. De la început, pentru statele membre care dispun deja de anchete naționale și și există online, această plus valoare a comparabilității internaționale va implica niște costuri de ajustare a practicilor. Din acest motiv, propunerea a fost făcută cu cât mai mare flexibilitate pentru a da posibilitate statisticilor naționale să fie adaptate la model. Deci, dacă aceste interviuri se fac uh, față în față sau prin telefon sau pe hârtie, aceste modalități sunt lăsate deschise pentru practicile naționale diferă în acest sens. Deci sarcina adaptării, ajustării pentru a se conforma la model ar trebui să fie destul de simplă, pentru că, după cum s-a explicat deja, această anchetă europeană a fost proiectată de experți statistici din toate statele membre pe baza anchetelor existente, preluând cele mai bune practici deja existente. Propunerea oferă posibilitatea de a monitoriza infracțiunea și situația victimelor pe plan european, informații valoroase pentru legiuitori, pentru factorii de decizie politică și pentru publicul larg. Sperăm așadar că va primi un aviz favorabil din partea Parlamentului European și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumim reprezentantului Comisiei, domnul Thomas, pentru aceste informații și acum trecem să dăm uh, ocazia reprezentantului Consiliului. Domnul Larson, din partea Consiliului, nu, nu e prezent. Atunci, membrii comisiei care doresc să intervin, domnul Alfano. Si, grazie. Doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la ceva ce a spus reprezentantul comisiei și anume că adesea cine comite infracțiune, dar nu știe mare lucru despre victime. Ar trebui să ne punem întrebare. Uneori, poate, că nu știm mult despre victime pentru că nu au încredere în instituții, în instituțiile europene. Trebuie să ne gândim și la acest aspect, pentru că în prezent vrem să punem la punct o anchetă cu privire la victime și la familiile lor. Cinstit, eu mă așteptăm la ceva mai detaliat, mai amănunțit, să se încerce să se armonizeze cadrul statisticilor um, destinate forțelor de poliție și magistraților din diversele state membre. Vorbim aici de 12 <clears throat> milioane de euro, din care, deci, 90% să fie acoperit din fonduri europene. Dar având în vedere că obiectivul este să avem un spațiu penal european, poate că ar fi uh, de dorit să se armonizeze statisticile în legătură cu infracțiunile uh, statistice colectate în statele membre. Asta ne spune și Comisia, pentru că aceste date pur și simplu nu sunt comparabile din cauza diferențelor de sisteme juridice. Ce vreau să spun este că dacă vrem să realizăm această anchetă, nu trebuie să ratăm această ocazie. Ce lipsește este o trimitere la percepția cetățenilor, a familiei acestora, în legătură cu infracționalitatea organizată de tip mafio. Tot timpul suntem în întârziere, vorbim de uh, faptul că lipsesc date, că nu se colectează date în statele membre. Dar ce facem noi aici dacă trebuie tot timpul să solicităm statelor membre să comunice aceste date? Cred că ar trebui ceva mai uh, mai uh, puternic, mai clar și am putea spera atunci ca victimele să ne spună, să ne comunice mai mult. Să fie în cunoștință de cauză. În Italia, în țara mea, prezidez Asociația Națională a Familiilor Victimelor Mafiei. Și pot să vă asigur că această percepție, lipsa de încredere, se datorează faptului că adesea sunt acțiuni care lasă de dorit. Mulțumesc, domnul Marină. Domnule președinte, eu aș vrea să adresez uh, câteva întrebări uh, comisiei. Chiar dacă nu e precizat, sunt convins că respondentul trebuie să uh, răspunsurile lui trebuie să se refere la evenimente uh, întâmplate propriei persoane. De aceea, prima întrebare ar fi uh, către Comisie, care e aprecierea Comisiei? Cât de credibile vor fi aceste statistici, având în vedere posibilitatea întâlnirii de subiecți foarte mulți care n-au avut niciodată un eveniment, uh, nu în ultimul an, ci pe tot parcursul vieților. De asemenea, aș vrea să știu care este scopul final al acestei acțiuni. Unde va folosi uh, Comisia aceste uh, statistici? În ce, în ce politici, în ce direcții? Există date din care se poate aprecia calitatea activității poliției și uh, calitatea actului justiției. Pentru ce sunt necesare aceste date? Eurostatul poate culege informații referitoare la evenimente raportate de la instituțiile uh, în cauză din statele uh, membre. Acum se cer informații despre evenimentele uh, neraportate. a vrea să știu care este garanția că aceste informații nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele statistice, mai ales, de exemplu, cele referitoare la violența în familie. Și ultima întrebare, pentru ce este necesară uh, identificarea respondenților? Mulțumesc. Thank you. Now, Mr. Președintele, mulțumesc. Domnul Ionche, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că, în general, și cred că s-a spus și de domnul Kirkhope, Obiectivul colectării de date fiabile cu privire la infracțiuni în Europa este un, unul foarte laudabil. Acestea fiind spuse, cred că principalul motiv, după cum o să descriu puțin și în raportul meu în abordarea europeană a dreptului penal, va fi de a ști dacă trebuie să facem ceva pe plan european indiferent dacă e vorba de armonizarea legislației penale sau alte măsuri, sau să lăsăm uh, pe seama statelor membre să trateze pe plan național. Acesta ar fi principalul motiv să știm dacă infracțiunile sau anumite infracțiuni sunt o problemă în Europa sau nu. În acest caz, um, selecția infracțiunilor, după cum a spus domnul Kirchhoff, e altceva. E mai mult vorba de sentimentul, de senzația de siguranță Cred că cineva de la comisie s-a gândit oare ce m-ar face să mă simt în nesiguranță. Eu așa citesc chestionarul care a fost elaborat. Dar mă întreb ce ar putea să facă Europa cu acest gen de informații, dacă ne uităm la selecția de infracțiuni de acolo. Nu cred că va exista o definiție armonizată a furtului de biciclete în Europa foarte curând și mi se pare cam ciudat să avem tot felul de informații legate de furtul de biciclete. Pe de altă parte, definiția infracțiunilor este luată ca dat, ca ipoteză, dar am avut destul de multe discuții despre corupție, despre darea și luarea de mită în această comisie, dar doar să întrebe cineva despre mită e prea simplu, pentru că mita e un fenomen foarte complicat și nu cred că dacă nu descrii celor cărora le vei pune întrebările despre ce e vorba, o să-ți dea răspunsul uh, adecvat și sunt multe astfel de exemple. Mi se pare puțin amuzant să găsesc întrebarea adresată pentru cineva. Mm, sunteți posesorul unei arme și dacă da, de ce aveți armă? Nu cred că cei care au armă și știu că e ilegal să dispună de o armă, dar totuși o au pentru că le e frică de a fi jefuit sau de ceva, o să-ți dea răspunsul corect. Cred că de la bun început devine ceva nefiabil și ceva similar despre îngrijorări de a fi victima unui atac fizic. Știm din studiile care există în statele membre că oamenii au o percepție cu totul diferită de realitate și autoritățile naționale trebuie să depună eforturi deosebite pentru a-i face pe oameni să se simtă în siguranță, când în mod obiectiv chiar e o situație de siguranță. Cred așadar că e un set de răspunsuri extrem de subiective. Două ultime observații acum. Aspectele de protecție a datelor. Avem un aviz din partea Organismului de supraveghere a protecției datelor din Europa. Nu intru în amănunte acum, dar mi se pare un aviz foarte important de care trebuie să ținem cont. Pentru că, spre deosebire de ce cred că a spus Comisia, datele colectate sunt foarte sensibile, cu mare caracter personal și Ultima chestiune, poate că e vina mea, dar nu știu de ce. Anumite insule, insule friziene din țările de jos sunt excluse, nu știu de ce, pentru că e o țară și includem întotdeauna și aceste insule în toate exercițiile statistice. Mulțumesc, domnul Bucă. la microfon, dacă se poate. Please, the mic, would you approach it? Yes. Thank you. Uh, any generale anmer. Da, mulțumesc. Am o observație generală la început. Trebuie să mi se permită întrebarea cât de departe servesc acest tip de statistici să combată criminalitatea pentru că permit așadar luarea unor măsuri de prevenție. Știm care sunt uh, între care, sunt, care problema comparabilității datelor obținute prin aceste sondaje. Cred că se ajunge la o amânare, deoarece mediul în care s-a prelevat aceste date statistici s-a schimbat. Știm acest lucru din statisticile prezente, statisticile actuale. În al doilea rând, nu e deloc contestat faptul că aceste statistici sunt justificate atunci când există date comparabile. Întrebarea este dacă în acest context poate e fezabil, având în vedere acest context prezentat, să producem și să păstrăm date comparabile și dacă apoi are într-adevăr sens să concepem un acest tip de statistici dacă nu avem la dispoziție datele de care avem nevoie, așa cum am înțeles. Cred că în ceea ce privește infracțiunile care fac obiectul majorității întrebărilor, nu se poate să prelevăm la nivel european date comparabile. Domnul Kirchhoff și ceilalți membri care au luat cuvântul înaintea mea au confirmat acest lucru. Avem uh, infracțiuni care sunt definite în mod diferit în fiecare stat membru. Iată de ce nu poate fi făcută o comparație. Iată de ce o statistică um, vis-a-vis de acest tip de informații nu are sens, deoarece nu putem colecta date suficiente din statele membre. De aici reiese întrebarea dacă costurile, în acest caz de 12 milioane de euro, sunt justificabile. Dacă eu elaborez o statistică care nu generează decât multă muncă în statele membre, însă nu pune la dispoziție date comparabile și care nu permite elaborarea unor măsuri de prevenire a criminalității, mă întreb dacă într-adevăr aceste costuri uh, sunt justificabile. Eu uh, pot să-mi uh, imaginez foarte ușor că aceste 12 milioane de euro ar putea să fie puse la dispoziția Europol sau Eurojust uh, și că s-ar putea face mai multe în, acest, în această a doua alternativă decât dacă s-ar continua pe alternativa statisticilor. Mă întreb de asemenea de ce nu am fost mulțumit cu reacția poliției. Cred că um, aceste servicii polițienești ar, ar putea pune la dispoziția, la nivel european, date comparabile. De asemenea, ar trebui să ar există întrebarea um, sentimentelor cetățenilor vis a -vis de infracțiuni. Europa, în acest sens, este extrem de diversă. În acest sens, așadar, elaborarea unei statistici, după părerea mea, nu um, are niciun sens nu cred că mai are rost să ne batem capul dacă ar trebui să elaborăm un acest tip de statistică. <clears throat> Yes, the proposed regulation seems to have less regulamentul propus se pare că are mai puțin de a face cu infracțiunile în sine, ci cu percepția legată de infracțiuni de fapt are mai mult uh, de a face cu perspectiva percepției relative din anumite state decât cu realitatea absolută a infracțiunilor. E ca și cum am evalua uh, gradul de toleranță la infracțiuni al oamenilor mai degrabă decât infracțiunile în sine. În multe feluri uh, e practic un uh, sondaj uh, uh, ideal pentru politicieni, pentru că analizează percepția problemei, nu problema în sine. analizează practic problema pe care o creează infracțiunile politicienilor, nu victimelor. Evident, s-a evitat analiza culpabilității pentru infracțiuni. Am evitat să analizăm statisticile uh, în care grupurile de populație sunt uh, încarcerate sau uh, acuzate pentru anumite tipuri de infracțiuni. Nu înțelegem de ce anumite grupuri populaționale sunt mai degrabă înclinate să Uh, comită anumite tipuri de infracțiuni decât altele. Uh, nu se iau uh, în considerare um, discriminările existente, însă alternativa este că anumite grupuri de populație comit mai multe infracțiuni decât altele. Până la urmă există o teamă legată de cauzalitate um, și aceste temeri nu ne sunt de folos. Dacă ne gândim puțin la percepția legată de infracțiuni, atunci um, e clar că cetățenii ar putea fi influențați de mass media și uneori mass media are propriul său interes în a indica natura uh, uh, unor anumite forme uh, de infracțiuni și une, une anumite culpabilități legate de acestea. Mulțumim, domnul președinte. Suntem atenți la timpul alocat acestei discuții. Solicităm uh, comisiei să încheie această uh, discuție înainte să-i dăm cuvântul domnului uh, Kirchhoff, dar dăm înainte de asta cuvântul doamnei Lovai. Mulțumesc, domnule președinte, în ceea ce privește aceste statistici, mă bucur că uh, anumite tipuri de infracțiuni vor presupune încarcerarea în uh, Uniunea Europeană și că avem mijloace necesare pentru a face acest uh, lucru. De obicei nu avem statistici oficiale în acest uh, domeniu. Ce putem face însă cu aceste uh, date? Această întrebare a fost uh, adresată de mai mulți eurodeputați. Ei bine, uh, de exemplu, am putea vedea dacă autoritățile își îndeplinesc uh, atribuțiile în a preveni și a aborda infracțiunile. În Ungaria uh, există probleme severe din această perspectivă. Recent uh, am vizitat 70 de localități din Ungaria și am simțit că infracționalitatea uh, reală nu este cuprinsă în uh, cifrele uh, statistice. Și aici mă gândesc la agresiuni sau la furturi care sunt comise în număr mare, mai ales în anumite state. Aceste infracțiuni însă uh, sunt latente și nu sunt uh, adesea descoperite pentru că victimele sunt uh, amenințate de infractori. Adesea li se spune dacă depui plângere vei fi ucis. Există minorități etnice la care mă gândesc în acest context, pentru că majoritatea infractorilor țin de aceste grupuri etnice. Oamenii cred că o autoritățile nu le-ar susține în lupta împotriva acestor infractori. Victimele sunt uh, uh, numeroase, însă nu multe uh, depun plângere, pentru că adesea li se spune de ce vă mai deranjați, pentru că acesta este un caz minor, o infracțiune minoră și nu are rost să ne ocupăm de ea însă această criminalitate uh, mică afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. Statul are oricum datoria de a combate aceste infracțiuni și această datorie trebuie consolidată. De exemplu, statul în Ungaria uh, neglijează uh, această datorie pe care o are. Contrar celor pe care le credeți în acest for cu privire la problemele relevante pentru cetățenii din Ungaria, ei bine, aceasta este o problemă care realmente ar trebui să-și găsească o soluție, pentru că este o chestiune arzătoare pentru cetățeni. Și Sper că la ora 16 după amiază, când vom discuta uh, despre Ungaria, voi putea continua să compar problemele reale uh, de la fața locului uh, cu problemele pe care le percepeți dumneavoastră în acest for ca fiind reale. Sper că și atunci voi primi cuvântul în dezbaterea de după amiază. Mulțumesc. Comisia, spune domnul președinte, pe uh, scurt vă rugăm pentru a răspunde la uh, comentarii, mai ales la întrebările exacte care v-au fost adresate, după care domnul Kirchhoff va încheia această discuție discuție. Dacă îmi permiteți, aș dori să intervin în legătură cu uh, trei uh, elemente legate de comparabilitate, de elementul subiectiv și de protecția uh, datelor. Confidențialitatea informațiilor, așadar. În ceea ce privește comparabilitatea, e bine, încercarea din spatele acestei propuneri este să conectăm fapte nu doar elemente subiective, deci, ci și fapte care sunt definite într-o astfel de manieră încât să devină comparabile de la un stat la altul. Aceasta este, practic, uh, cheia uh, propunerii. Încercăm să conectăm faptele cât se poate de mult, definindu-le în același fel în toate statele membre. Evident, ați observat uh, cu toții că există și un element de subiectivitate de o apreciere subiectivă a uh, situației de la un stat la altul. Însă acest uh, element uh, este văzut ca unul suplimentar celui care se leagă de strângerea datelor. Toate lucrurile sunt explicate bine în anexa acestui text. Lucrurile trebuie uh, percepute uh, în același fel în toate statele, lucrurile trebuie definite la fel peste tot, nu preluăm definițiile din uh, legislația națională pentru a obține niște date statistice pe care să ne putem baza. Există o chestiune care vizează protecția datelor și confidențialitatea informațiilor. Există această opinie a autorității de supraveghere uh, a datelor că uh, trebuie uh, să ne ocupăm de toate aceste aspecte. Am discutat aceste lucruri cu respectiva autoritate și avem propuneri pentru a face față tuturor îngrijorărilor din această perspectivă. Mulțumesc. Domnule Thomas, domnul președinte? Da, mulțumesc. Uh, câteva aspecte specifice datorită uh, întrebărilor legate de uh, cerințele politice. Aceste uh, solicitări ne vin din partea uh, uh, legislație legate de Stockholm și uh, Comisia practic are o obligație de a elabora aceste uh, statistici. Uh, avem date administrative la dispoziție, avem deja uh, date pe care să ne bazăm și vom continua uh, să uh, îmbunătățim informațiile pe care le deținem. Au fost făcute comentarii în legătură cu conținutul acestor, acestei anchete. Aceste întrebări ar putea fi aplicabile tuturor anchetelor care au fost comandate. În ceea ce privește comparabilitatea, Măsura este fără precedent pentru că a existat, nu este fără precedent pentru că a existat, uh, uh, au existat anchete cu privire la victime desfășurate timp de 20 de ani, așadar avem uh, și de acolo niște rezultate. prin urmare, conceptul de oferire a unor date comparabile nu este de exclus. Domnul președinte, domnul Kirchhoff, puteți uh, conchide. Mulțumesc, domnul președinte. Au existat uh, dezbateri uh, interesante astăzi. E clar că lucrurile nu au părut ușoare nici de la început. Voi încerca să integrez comentariile colegilor, îi voi implica și pe raportorii din umbră pentru a vedea dacă putem face progrese sau nu. Eu împărtășesc multe dintre preocupările exprimate și Deocamdată nu vreau decât să vă mulțumesc pentru timpul alocat în această dimineață. Domn președinte, mulțumim pentru această abordare constructivă și pentru dorința de a uh, coopera. Trecem așadar la punctul 10 de pe ordinea de zi, fără niciun fel de întârziere. Uh, punctul 10 vizează atacul împotriva sistemului informatice și abrogarea deciziei cadru 2005 uh, per 222 și ca raportor o avem pe doamna Monica Holmeier analizăm proiectul de raport uh, cu privire la propusa uh, directivă uh, ce vizează atacurile împotriva sistemelor informatice. Dați-mi voie să anunț faptul că termenul de înaintare a amendamentelor este 26 ianuarie la ora 5 după amiază. Deci ianuarie 26 la ora 5 după amiază. Votul orientativ uh, va avea loc eventual pe 27-28 februarie. Doamna Holmeier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc raportorului din umbră. Am uh, avut o colaborare extrem de strânsă. Apoi am vorbit, am colaborat foarte bine și cu colegii din comisiile ITRE și AFTE. AFET. Comisia ne-a sprijinit și, de asemenea, anul trecut, președinția poloneză a Consiliului um, a colaborat intensiv cu noi. Aș dori așadar să le mulțumesc acestora pentru disponibilitate și pentru bună comunicare. Am colaborat de asemenea foarte bine cu secretarul general al Consiliului. Au existat numeroși experți din agențiile și autoritățile naționale. De asemenea, am avut contracte foarte strânse cu reprezentanții mediului de afaceri și uh, diverse organizații relevante. Atunci când uh, vorbim uh, de subiectul cyber uh, war și uh, cybercriminalitate, atunci uh, ajungi să cunoști o serie interesantă de uh, diverse concepte și mentalități. În 2010 am primit propunerea comisiei, în februarie 2011 am avut prima prezentare aici în Live, în mai cea de-a doua dezbatere, iar în octombrie am avut o audiere a experților, iar apoi în decembrie am uh, primit avizele Comisiei AFET și ITRE cât se poate de, gra- de repede. Le-am prezentat și colegilor uh, mei uh, propunerile mele concrete. Totul se bazează pe acordul de la Budapesta din 2001 în Consiliul European, iar apoi decizia cadru din 2005 și propunerea Comisiei din 2010 pentru o um, directivă de elaborare a deciziei cadru. Trebuie să primim în vedere, să avem în vedere faptul că deciziile că de bază referitoare la crearea unui centru pentru combaterea criminalității și atacurilor informatice a fost creat. Uh, în, următorul, uh, în următoarea jumătate de an eforturile vor continua. Există o, este important să avem în vedere o strategie de securitate. Din această perspectivă, nu e ușor să ne armonizăm cu directiva care se bazează doar pe aspectul penal. Trebuie să elaborăm așadar uh, ultimul element al unui lanț foarte, foarte lung care nu este acoperit de această directivă și ar trebui să intre în cadrul acestei directive. Avem așadar o, un ultim element de construcție în aceast, din această agenda. Ne confruntăm cu o nouă problemă și anume cloud computing. Acesta oferă posibilități nemăsurate, dar și probleme nemăsurate. E un subiect de care ne vom ocupa în viitor și de asemenea ne confruntăm cu un atac uh, Um, din partea hackerilor care a crescut foarte mult atât asupra statelor cât și asupra firmelor uh, și din ceea ce privește dimensiunea acestora. În ceea ce privește propunerea Comisiei, mă voi limita la două aspecte. În primul rând, propunerea de directivă um, prezintă o formulare neutră din punct de vedere tehnică și abordează o serie de forme diferite. Uh, de criminalitate pe internet. Mi se pare important să avem aici o formulare neutră, pentru că altfel vom fi ocupați zi și noapte să modificăm formularea directivei, deoarece internetul se schimbă în permanență. În al doilea rând, propunerea vizează armonizarea a pedepsei minime, conform noi propuneri. În articolul 6 se menționează definiția obiectului faptei, în uh, articolul 8, pedeapsa minimă este stabilită la 2 ani. În noi, la articolul 9 uh, se abordează noi domenii, iar articolul 10 se vorbește de căi de acces la informațiile, la sistemele de informații, informație, iar la articolul 3 s-au făcut modificări. Consiliul și-a modificat între timp poziția, se va ocupa de propunerile noastre și uh, în urma acestora vom intra în discuție. Am făcut 33 de propuneri de amendament. Aceste 33 de propuneri de amendament nu vizează pur și simplu gândurile care mi-au apărut de-a lungul acestor luni. Și aceste gânduri nu vizează doar normele juridice, ci vizează protecția consumatorului, siguranța cibernetică, protejarea unor infrastructuri sensibile, uh, nu toate fac obiectul acestei directive. Iată de ce am încercat să ne limităm și să ne concentrăm asupra ceea ce face obiectul acestei directive, deoarece nu putem acoperi întreg domeniul cu o directivă care nu este concepută, în primul rând, în acest sens. Să spunem doar uh, că doresc să adaug că îi recomand Comisiei și Consiliului uh, o parte din aspectele incluse în uh, considerente să le analizeze, deoarece această normă juridică nu poate să le acopere, însă ar putea să fie introduse în alte domenii și cred că acest lucru merită analizat. Întrebarea referitoare la guvernanța internetului, libertatea în spațiu cibernetic, nu au putut fi um, abordate aici și sper că directiva care e încă în curs de elaborare va reuși să abordeze aceste subiecte destul de repede, deoarece dezvoltarea internetului merge mult mai repede decât um, ritmul în care se iau deciziile politice. Iată de ce ne confruntăm aici cu o dificultate majoră. Um, părerea mea vizează cinci domenii. În primul rând, domeniul definițiilor. Aici în ceea ce privește definițiile de la amendamentul, de exemplu, 20 și 21 ai Convenției de la Budapesta și uh, documentele însoțitoare care au fost respinse, aș dori să evităm definiții diferite în cadrul aceleași dosare. Iată de ce mi se pare important să ne putem sprijini asupra acelor uh, aspecte asupra care s-a ajuns deja la un consens, apoi un alt aspect critic mi se pare infrastructura, uh, care este folosită peste tot și care în cea de-a doua parte rămâne însă nedefinită. Pentru directiva noastră aș face un pro- o propunere referitor la definiția sistemelor informatice și a infrastructurii critice. Acesta este prezentă la amendamentul 19. O altă definiție care mi se pare foarte importantă, așa numite cazuri menționate la amendamentul 18, sunt convinsă că putem armoniza normele juridice uh, și aici trebuie să ajungem la o armonizare a standardelor. Apoi, cel de-al doilea domeniu referă obligația vis-a-vis -vis de o protecție adecvată în fața atacurilor. Aici, cu siguranță, vor apărea amendamente care vor solicita noi standarde de protecție. E vorba de amendamentul 1911, mi se pare că trebuie să există o obligație de precauție în ceea ce privește gestionarea datelor și informației. De asemenea, trebuie să existe o protecție a acestor date uh, dacă această protecție nu este furnizată, atunci persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru această neglijență, aspect care nu era prevăzut până acum, lucru care însă mi se pare foarte important deoarece ne confruntăm zilnic cu atacuri din partea hackerilor asupra firmelor, persoanelor private sau chiar asupra statelor. Conceptul uh, reprezentat deja de clubul Computer Chaos mi se pare unul foarte bun pentru că a făcut o comparație referitoare la faptul că nu poți trimite o mașină necorespunzătoare în trafic. Iată de ce și sistemul de siguranță trebuie să fie adecvat și în domeniul internetului nu a existat până acum reguli în acest sens. Cel de-al treilea aspect vizează cooperarea referitor la schimbul de informație și la pregătire. După părerea mea, propunerea de directivă poate fi îmbunătățită și în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informație. Din această perspectivă, aș, am, am înaintat o serie de amendamente care ar încuraja uh, cooperarea pri, privat-public, îndeosebi în ceea ce privește Europol și Agenția Europeană de Protecție a Datelor, uh, Uh, e menită să consolideze serviciul polițienesc și care ar trebui de asemenea să încurajeze sensibilitatea în acest domeniu. Um, în continuare, am primit o serie de propuneri uh, din partea Comisiei pentru pedeapsa minimă. Aici uh, am făcut propuneri doar în ceea ce privește circumstanțele agravante. După părerea mea, atacurile asupra informa- sistemelor de informații ale unor um, structuri critice ar trebui să fie privite ca fiind mai grave. De asemenea, atunci când aceste atacuri au loc în cadrul criminalității organizate, ar trebui să fie considerate mai grave. În cele din urmă, în ceea ce privește ascunderea identității proprii, în acest, în această privință aș dori să atrag atenția asupra faptului că ascunderea identității făptașului este dăunătoare um, persoanei asupra care s-a realizat acest atac. Sunt de părere că aici put, avem nevoie de un instrument orizontal. Ascunderea acestei identități nu e doar o chestiune care trebuie să o considerăm în pedepsirea acestor atacuri cibernetice, ci în general în ceea ce privește uzurparea de identitate. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, aștept cu nerăbdare discuția care va urma. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru colaborare și cred că putem trece la discuție. Mulțumim, doamnă Holmeier, pentru raportul dumneavoastră. Să trecem așadar la discuții. Văd că o serie de colegi doresc să iau cuvântul. Vă reamintesc că la 12 și jumătate avem ședința coordinatorilor, ca atare vă rog să țineți cont de acest lucru pentru a ne încadra în uh, limita de timp alocată. Poate că înainte am putea primi părerea, am putea auzi părerea Consiliului și a Comisiei vis-a-vis -vis de acest subiect. Au ceva de adăugat la prezentarea pe care am ascultat-o? Da, poate Consiliul, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Am, auz, am înțeles că pot să, vă, mă exprim, să vorbesc în uh, daneză. Da, bineînțeles, puteți vorbi orice uh, limbă limba oficială, da, și va exista interpretare, nu? Da, pentru că e foarte important să existe interpretare. Uh, bună dimineața tuturor! Îmi cer scuze, nu există interpretare la ora actuală? Poate că interpreții au fost luați prin surprindere, nu știu. Există interpretarea pentru daneză? Nu există interpretare în, din daneză în această uh, ședință. Nu, uh, daneza nu este prevăzută în combinația lingvistică pentru această ședință, nu există daneză, da, într-adevăr, spune domnul președinte, îmi cer scuze, da, uh, uneori există probleme de natură logistică, pentru că depinde de dimensiunea sălii, deoarece uneori uh, este acoperită fiecare limbă oficială, uneori nu. Îmi cer scuze că daneza nu a fost inclusă în această ședință, poate că ați putea să vorbiți în engleză, vom fi recunoscători. Da, nicio problemă. Nu, e, eu sunt cel care îmi va asculta engleza, e o problemă pentru dumneavoastră, dar nu pentru mine. Este într-adevăr o plăcere să mă aflu astăzi aici, e o onoare să mă aflu în această sală și să beneficiez de posibilitatea de a lua parte la această prezentare a raportului doamnei Holmaie. Ne bucură faptul că putem lua parte la această primă dezbatere. Considerăm că acest raport și această discuție inițială ne va ajuta să progresăm în cooperarea și munca noastră aici pentru a putea în cele din urmă să finalizăm acest uh, instrument în cadrul președinției daneze. Președinția daneză este, bineînțeles, pregătită să demareze negocierile și cooperarea cu Parlamentul. Suntem uh, bucuroși să începem dialogul constructiv aici în Comisia Libe. Este evident faptul că această directivă va fi finalizată în cadrul președinției daneze. Am uh, avut nevoie de aproape un an sau poate chiar mai mult pentru acest proiect legislativ. Este vorba, bineînțeles, de o chestiune extrem de importantă. Este însă și uh, o chestiune unde trebuie să luăm măsuri cât se poate de repede, deoarece au, um, are un caracter urgent. Atacurile asupra sistemelor informatice nu reprezintă niște infracțiuni abstracte, ci din potrivă extrem de concrete. Numărul acestor infracțiuni crește în permanență, gradul lor de sofisticare de asemenea și este din ce în ce mai greu să monitorizăm toate aceste infracțiuni. Iată de ce ne bucură că putem elabora acest document, putem colabora la elaborarea acestuia, deoarece Ah, ni se pare o cărămidă importantă în zidul care ne va proteja în fața atacurilor asupra sistemelor informatice. După cum știți, ah, am purtat niște negocieri foarte dure, dar constructive, în cadrul președinției ah, ungare. Am elaborat pe 10 iunie, am prezentat pe 10 iunie 2011 prezentarea, abordarea noastră generală. Nu am să reiau cele menționate acolo, vom avea timp uh, la o dată ulterioară să discutăm toate acestea cu doamna Holmeier în cadrul Comisiei Libe. La ora actuală voi spune doar că ne bucură acest raport, deoarece este evident că împărtășim niște convingeri comune vis-a-vis -vis de aspecte uh, importante. Există alte aspecte asupra care nu suntem de acord. Iată de ce purtăm această negociere între, între Consiliu și Parlament. Bineînțeles, uh, Comisia ne va ajuta. Există anumite aspecte uh, unde ne-am așteptat să recurgem la instrumente orizontale. Doamna Holmeier vorbea de uzurparea identității. Acesta ar fi un exemplu unde am putea recurge la instrumente orizontale. Și cred că și această prevenție ar putea fi o bună metodă la care, în, cazul, în cadrul căreia s-ar putea recurge la un instrument orizontal. Aștept așadar cu nerăbdare cooperarea și colaborarea în acest uh, an și aștept cu nerăbdare evoluția ulterioară. Vă mulțumim, domnule Lin, dați-mi voie să vă spun, după cum spuneam înainte, din motive de natură logistică, nu avem fiecare limbă oficială acoperită în fiecare ședință, deci nu avem suficiente cabine, având în vedere uh, faptul că e președinția daneză, cred că aceasta se va asigura că va exista interpretare la fiecare întâlnire pe care o vom organiza cu președinția daneză. Îmi cer scuze că nu a existat interpretare din daneză la această ședință. Vă mulțumim uh, pentru prezentarea pe care ați ținut-o în engleză. Poate că acum comisia ar putea să intervină. Pe scurt, vă rog. Briefly, uh, just to... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, vreau să exprim aprecierea pentru munca doamnei raportor. Avem niște observații cu caracter tehnic uh, în sfârșit și uh, apreciem foarte mult faptul că doamna raportor a sprijinit uh, elementele noi centrale, cum ar fi pedepsele, circumstanțele agravante. Deci, încă o dată mulțumesc și așteptăm discuția cu mare interes. Președintele, mulțumesc. Acum uh, începem cu membrii comisiei, domnul Alvaro. Vă mulțumesc, domnule președinte, și an nou fericit tuturor. Gracias, vă mulțumesc. În același timp, aș dori să-i urez toate cele bune raportoarei. Colaborarea noastră a fost excelentă. Nu am avut deloc sentimentul că raportori din umbră nu au fost incluși, și, din potrivă cred că am organizat o întâlnire cu puțin timp înainte de Crăciun, când toată lumea deja era în concediu la schi. Um, cred că am avut o colaborare rodnică. Iată de ce nu cred că voi avea o părere extrem de diferită de raportoare. Cred că totuși există câteva puncte unde părerea noastră diferă și poate că ar fi important să trecem dincolo de părerea comisiei când vine vorba de un element reactiv și anume definirea sancțiunilor și infracțiunilor când se vorbește de articolul 16 și de metodele de prevenție. Dacă aș vedea că în pregătirea comisiei există un concept amplu în ceea ce privește strategia pentru prevenirea infracțiunilor și că ar fi făcute propuneri concrete. Faptul că nu au fost făcute aceste propuneri nu înseamnă că nu există, însă, uh, ce puțin în Parlament, eu personal nu sunt la curent cu existența unor astfel de propuneri. Iată de ce, după părerea mea, e foarte important ca um, când vine vorba de un acest subiect, să există o abordare de ansamblu și să nu se facă propuneri legislative um, cu uh, picurătoarea. În ceea ce privește imaginea de ansamblu, trebuie să analizăm în raport cât, se, cât este de necesar să facem trimiteri la alte acte legislative, de exemplu um, actul legislativ din 2008, când vine vorba de protejarea datelor personale în comunicarea electronică și când vine vorba de acea procedură de notificare a unor uh, uh, penetrare a sistemului de securitate, trebuie să facem toate acestea ținând cont de infrastructurile cibernetice și că am putea informa utilizatorii că au avut loc aceste um, atacuri. Iată de ce uh, este, ar trebui să veghem la uh, un grad cât mai mare de coerență cu celelalte acte legislative care vizează um, acest subiect. După cum spuneam, uh, punem accentul pe un element preventiv mai degrabă. Mi se pare că o modificare a pedepsei minime nu este necesară. Până la ora actuală am asistat la atacuri spectaculare, spectaculoase asupra unor companii precum Sony sau alte companii de mari dimensiuni realizate de hacker, până la atacuri de mici dimensiuni unde și pot fi într-adevăr prinși și unde pagubele, atât în ceea ce privește datele personale pierdute, cât și pagubele economice, um, acestora s-a aplicat o pedeapsă care nu cred că poate compensa pagubele uh, făcute. Republica Federală Germania are e, um, deja experiență în acest domeniu. În uh, codul penal, la paragraful B, se vorbește de sabotarea computerelor și care ține cont de această directivă și unde pedepsele sunt aplicate etapizat de la 3 ani până la 5 ani. Dacă securitatea națională este amenințată, chiar această pedeapsă poate varia de la 6 luni până la 6 ani. Însă existența acestor pedepse nu a împiedicat autoritățile noastre să realizeze chiar ele însele um, acest tip de um, intervenție. Un element important pe care, asupra care am atras atenția și raportare este faptul că firmele și infrastructurile critice nu poate fi vorba doar de firme în ceea ce privește avertizarea unor atacuri care adesea vin de nicăieri și care vizează date sensibile, date referitoare la clienți sau date economice, care încearcă să separe um, care încearcă să, atacă, să atace aceste date, iată de ce companiile ar putea să izoleze aceste date pentru ca ele să nu fie vulnerabile în fața unor atacuri. În ceea ce privește articolul 10, acesta, după părerea mea, ar trebui reanalizat. Cred că trebuie să încercăm uh, să-l clarificăm. Uh, la articolul 2, grupul nostru va înainta un amendament în ceea ce privește uh, instituțiile naționale vulnerabilitatea și pericolul pe care un atac îl reprezintă pentru o autoritate publică nu sunt mai puține decât pentru o uh, companie. Cred că autoritățile naționale gestionează date mult mai sensibile decât în cazul unor uh, companii. Cu siguranță mai există câteva puncte unde trebuie să continuăm să lucrăm. Trebuie să recunosc că raportarea a muncit din răsputeri eh, la acest raport. Aș dori să aud până când pot fi înaintate amendamentele. V-aș fi recunoscător dacă acest termen nu ar fi în următoarele săptămâni. Cred că marți și miercuri vom fi cu toții extrem de ocupați cu alte părți ale muncii noastre. Mulțumesc foarte mult! We've heard from... Mulțumesc că am auzit ce are de spus domnul Alvaro, raportor din umbră, și acum mai sunt câțiva membri, dar le solicit să fie cât mai la obiect. La 12 și jumătate trebuie să înceapă reuniunea coordonatorilor. Domnule Alvaro, aș vrea să vă spun, termenul pentru amendamente l-am propus, este 26 ianuarie. Sunteți de acord? 26 ianuarie, ora 5 după amiaza. Nu e săptămâna viitoare, mai sunt uh, ceva zile, e bine, da? Mulțumesc. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie și eu să o felicit pe doamna Holmaier pentru proiectul de raport întocmit deosebit și să confirm că este o plăcere să colaborez cu dânsa în calitate de shadow raportor din partea grupului nostru am avut o colaborare deosebită. Este o modalitate specific, să spun așa, germană, precisă de lucru, care mie îmi place, cel puțin mie personal. Aș avea câteva puncte de, să spun așa, discutat și poate renegociat în perioada aceasta care va urma cu doamna raportor și sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Alvaro, Cred că lupta împotriva acestor atacuri informatice uh, nu poate să fie eficientă numai prin impunerea de sancțiuni. Și latura de prevenire este poate la fel de importantă sau poate mai importantă, pentru că uh, este, știu, ușor să constați, dar mai greu este să previi de aceea, în cadrul acestui proiect de raport, sunt câteva aspecte pe care le ridic acum și le vom rediscuta. În primul rând este cooperarea între instituțiile și agențiile europene și cele naționale din domeniu. Amendamentele doamnei Holmari se concentrează numai pe Europol. Eu sunt de acord cu Europolul fiind o agenție polițienească, dar din acest punct de vedere sensitiv al uh, acestor atacuri informatice, eu cred că și agenția noastră ENISA trebuie să joace un rol important, întrucât uh, poate trebuie să joace rolul esențial, central în domeniu, fiind uh, singurul organism european care are o expertiză deosebită în domeniu. Și nu cred că Europolul trebuie la ora actuală să creeze niște structuri care să preia această... Europolul poate să acționeze în munca de uh, urmărire și, uh, știu, pedepsire, de prindere a făptașilor. De asemenea, în acest, uh, în acest context, important este, sunt și trainingurile pe care uh, trebuie asigurate autorităților polițienești și juridice implicate în combaterea acestei criminalități, pentru că avem uh, exemple foarte clare în care hackerii nu au putut fi urmăriți sau condamnați pentru simplu fapt că polițiștii, procurorii sau judecătorii nu au dispus de cunoștințe tehnice și juridice necesare pentru a face acest lucru. Și nu în ultimul rând, uh, dat fiindcă suntem la început, sunt uh, în această luptă contra criminalității informatice, uh, așa cum a dorit și doamna raportor, sunt, este nevoie urgentă de o standardizare tehnică a normelor de protecție, cât și de noi legislații în domeniul de exemplu, cum a spus doamna raportor, în fluctul identității, mediul online, al, uh, în sfera cloud uh, computing, computing-ului și ce e legat de acesta. Important pentru mine și foarte bine aici susțin total pe doamna raportor, este ceea ce a făcut până a introduce responsabilitatea persoanelor juridice în a-și proteja sistemele informatice pe care le administrează pentru că sunt foarte multe companii care administrează baze de date foarte mari, fără a se preocupa de această securitate și uh, de faptul că datele personale ale clienților pot fi accesate sau furate. De asemenea, autoritățile publice, atât la nivel uh, național cât și la nivel european, au uh, în, știu, Uh, trebuie să protejeze la cele mai înalte standarde uh, datele și sistemele pe care le dețin. Un exemplu ar fi numai foarte simplu sistemul SIS-VIS, care este uh, foarte important, esențial pentru Uniunea Europeană. Aș încheia până faptul că definirea conceptelor de caz minor și infrastructură critică este deosebit de important, așa cum a spus și doamna raportor, pentru a ne asigura că uh, statele membre vor avea o abordare uniformă atunci când vor transpune la nivel național uh, această directivă. Cred că, prin urmare, raportul este foarte bun, modalitatea în care am lucrat va continua și vom uh, reuși să Uh, să producem, să aprobăm un, un raport foarte bun. Mulțumesc. Again, I remind you of the time. Din nou vă reamintesc de criza de timp, pentru că în curând trebuie să încheiem. Deci, ceilalți vorbitori, cât mai pe scurt, vă rog. Urmează domnul Perker. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte. Am primit comunicatele de presă și Serviciul uh, Federal a spus că există din nou probleme în ceea ce privește serviciul informatic. 4 milioane de computere au fost infectate cu un troian zilnic. Ne confruntăm cu acest tip de atacuri, de atacuri cibernetice. Iată de ce consider că aceste măsuri sunt extrem de importante. Uh, aș dori să-i mulțumesc personal uh, doamnei Holmeier deoarece a abordat uh, în mod precis detaliile și a încercat uh, să abordeze cât se poate de repede probleme necesare. Trei lucruri sunt importante pentru mine. În primul rând, uh, implicarea Europol. Vom avea nevoie de această structură de cooperare pentru a ajunge la datele importante pentru a permite cooperarea cu instituțiile din statele membre. În al doilea rând, mi se pare necesar să introducem această obligativitate de îngrijire ca măsură preventivă, deoarece este o responsabilitate care ne revine și care ar trebui să rămână Um, ca obiectiv. În al uh, treilea rând, e vorba de atacul asupra infrastructurilor critice. Aici trebuie să ne gândim ce măsuri vor acționa într-adevăr cel mai eficace uh, ca prevenție Uh, după părerea mea, uh, amenințarea cu o pedeapsă mai mare ar avea uh, un rol eficace. Doamna Holmeier a făcut deja această propunere, cred că vom ajunge și din urmă să găsim cea mai bună metodă. Am o propunere în cele din urmă și anume la amendamentul 22. Aici se vorbește de faptul că statele membre vor trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura că um, obținerea, vânzarea și crearea mai departe. Uh, și aici nu se vorbește de uh, deținerea. După părerea mea, deținerea nu este important atunci când vine vorba și de propunerea dumneavoastră, și anume de deținerea unor instrumente care vizează și care pot fi folosite în mod direct ca uh, preîntâmpinarea acestor atacuri. Doar atunci vor avea un efect preventiv dacă aceste infracțiuni sunt pot fi combătute într-adevăr cu aceste instrumente. Așadar, în ideea prevenției, părerea mea ar trebui să ținem cont și de deținere. Iată de ce vă pun întrebarea că a, acest termen a fost lăsat deoparte. Mulțumesc! Mulțumesc, următorul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte, având în vedere că există, că suntem limitați, aș dori să-i dau cuvântul raportorului din umbră, aș dori să-i mulțumesc, domnule Holmaier, pentru raportul foarte bun și pentru colaborarea eficientă mă alătur comentariilor celorlalte, celorlalți raportori din umbră. Aș dori să mă concentrez asupra unui aspect pe care l-am abordat pe scurt încă de la început, și anume că în domeniul dreptului penal trebuie să fim uh, extrem de uh, prudenți că reglementarea competențelor este stabilită foarte clar. Și nu pentru că spunem că prevenția este mai importantă și că dreptul penal nu poate uh, să rezolve singur aceste probleme și că în domeniul penal ni se alocă niște competențe extrem de limitate la nivel european. Iată de ce aș pleda ca tocmai acele aspecte uh, Uh, unde trebuie să ne punem de um, acord folosind dreptul penal, să fim așadar uniți pentru a evita anumite devieri. Iată de ce aș dori să rog statele membre să ajungă la echilibrul necesar în acest aspect și aș aborda întrebarea care încă nu s-a pus, anume răspunderea la întrebare că există acest pericol de folosire dublă a unor anumitor tehnologii și nu neapărat în domeniul activităților criminale și aici cred că putem stabili o pedeapsă la nivel cred că stabilirea unei pedepse la nivel european este calea cea mai bună. Pentru noi ar fi important să confirmăm și prezumția de nevinovăție pe loc și nu să lăsăm deoparte acest lucru dacă intenția nu poate fi verificată, să la astă, ci doar fapta și mijloacele, după părerea mea, acestea nu intră în competențele directivei, după cum spunea și antevorbitorul